So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, bună ziua. Este ora 3 fix. Spune președintele. Începem ședința noastră. Bun venit tuturor. În primul rând, pe ordinea, pe ordinea de zi avem uh, adoptarea ordinii de zi și propun amânarea punctului 2 la următoarea reuniune, la fel ca și a punctului 19, delegația din uh, Africa de Sud. Dacă nu sunt obiecții la aceste schimbări la ordinea de zi, atunci o considerăm adoptată. Mulțumesc! Acum trec la punctul 3. Ca de obicei, ședința noastră este transmisă pe internet. Bun venit celor care ne urmăresc din Luneburg și din Ljubljana, de la Tallinn și din Salonic. Este o măsură excelentă înspre transparență. Avem și interpretare disponibilă. Deci, vă rog să vorbiți cât mai clar, mai răspicat, mai uh, într-un ritm normal, pentru ca uh, mesajul să poată să fie interpretat punctul 4 și 5 avem o dezbatere în comun pe marginea unui uh, acord uh, comercial, de schimb comercial, între Uniunea Europeană și Republica Singapore. Și imediat îi voi da cuvântul faimosului nostru raportor pe aceste două uh, rapoarte, domnului David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să trec la obiect și să spun că în propunerea mea de, de recomandare propun să uh, votăm pentru acest uh, acord și asta din mai multe motive, din uh, motive de natură socioeconomică și uh, strategică, dar și tactică. Aș dori în primul rând să spun uh, și colegii știu asta, că este un acord vechi. Negocierile au fost finalizate deja în anul 2012 iar acordul a fost lansat în 2013 și de aceea uh, i-am uh, ținut așa în șah de mult timp pe prietenii din Singapore. și uh, acordul, uh, deci uh, mai mult comerț cu Singaporele înseamnă de fapt uh, mai mult comerț cu întreaga, reuniune, uh, cu întreaga regiune, 15.000 de uh, firme europene își au sediul în uh, Singapore, unele au chiar cartierul general acolo. Uh, taxele vamale sunt în mare parte nule, dar există totuși unele produse pentru care vor exista taxe vamale Uh, dar uh, bineînțeles că beneficiile uh, nu visează numai barierele tarifare, ci și barierele netarifare, de exemplu comerțul cu mașini și cu piese și um, um, utilaje apoi ne oferă o piață de desfacere foarte importantă și cred că trebuie să subliniem că după modelul GATS vom câștiga segmente de piață. Apoi oferim um, licitații, deci posibilitatea firmelor uh, să participe la licitații în uh, Singapore. E vorba de totuși o sumă importantă, 22 de miliarde uh, anual. Apoi avem și produsele cu indicație geografică. 190.000 de, ședin... de astfel de produse au fost înregistrate. Să nu uităm că Singaporele este un producător foarte important de alimente și de băuturi în zona respectivă. Acest uh, acord comercial este progresiv, mai ales în ceea ce privește valorile europene. Bineînțeles că uh, nu va uh, duce la la, la diluarea normelor noastre, în momentul în care acordul va intra în vigoare, partenerii din Singapore vor trebui să aplice normele europene. Include, de exemplu, și dispoziții cu privire la protecția mediului, um, gestionarea parcului forestiar, forestiar dar și um, obligația Uh, de a respecta acordul de la Paris. În rezoluție încurajez uh, părțile uh, să țină cont și de prevederile cu privire la bunăstarea animalelor, mai ales în ce privește bunăstarea peștilor în fermele de acvacultură din Singapore. În ce privește dreptul muncii, acest acord preia formulările din convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Însă, Uh, Singapore nu a uh, uh, ratificat convențiile respective în ceea ce privește libertatea de asociere și a denunțat chiar o astfel de convenție cu privire la munca forțată. Domnule președinte, am fost în, contra, în contact strâns cu omologii din Singapore și am depus eforturi pentru ca Singapore să ratifice aceste convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Am primit explicații din partea guvernului din Singapore foarte utile, trebuie trebuie să spun în ce privește politicile privind ocuparea, dar sperăm ca Singaporele să uh, ratifice cât mai repede cu putință aceste convenții. După cum știți, grupul meu a solicitat un uh, mecanism pe bază de uh, sancțiuni uh, după modelul sistemului de preferințe generalizate, care nu face obiectul acestui acord, dar putem solicita Comisiei să folosească clauza de revizuire generală pentru a introduce acest mecanism bazat pe sancțiuni pe viitor. Aș dori să mă vă reamintesc că și Uh, celălalt acord care a fost semnat în paralel uh, conține uh, o clauză de neexecutare și deci dacă se constată că Singaporele nu respectă drepturile fundamentale, atunci putem cere suspendarea acordului comercial. În ceea ce privește valorile economice, sigur, sunt foarte importante, dar importanța geostrategică este la fel de mare ar fi primul acord comercial care ar intra în vigoare între Uniunea Europeană și o, alt, o țară din uh, uh, Asia. Avem uh, acorduri în curs cu Thailanda, sperăm ca și Vietnamul să facă obiectul unui, unui acord. Cu Indonezia deja am început negocierile. Știți că obiectivul nostru este să avem un acord de liber schimb regional. Uh, Singapore face parte din blocul TPP-11. E foarte important să nu rămânem uh, în urmă pentru că uh, știți că partenerii noștri comerciali nu stau pe loc. Trebuie să consolidăm relațiile cu Asia de Sud-Est pentru că SUA, cum spuneam, nu bat pasul pe loc. Așa cum spuneam în introducere, sper ca acest acord de liber schimb să fie ratificat. Aștept Uh, reacțiile colegilor. Vreți să continui cu acordul de investiții sau mă opresc după acordul de liber schimb? Vreți să le tratăm separat? Bine, minunat. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul raportorilor alternativi. Domnul Winkler îl înlocuiește pe domnul Kelly. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îl înlocuiesc pe colegul nostru, însă nu am primit uh, notițele sale Domnul Jadot face o glumă, le vrei pe ale mele? Domnul Vicler răspunde că nu. A, ar trebui, deci, să iau notele și să le traduc așa la o uh, uh, distanță de 180 de grade, deci exact pe dos. În orice caz, vă pot spune că PP-ul susține în principiu aceste acorduri comerciale care sunt în folosul uh, Uniunii Europene. Cred că e momentul a sosit uh, momentul să uh, abordăm acest acord uh, comercial cu Singapore. Așa cum ne-a explicat raportorul, am înțeles că a fost nevoie de mult timp, am avut nevoie de mulți ani înainte să relansăm procedura, deci încă o dată e în sfârșit momentul să o finalizăm și PP-ul va sprijini va sprijini la vot. atât la Comisia INTA cât și la plenară. Mulțumesc în numele grupului ECR, domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult. După cum toată lumea știe, nu sunt raportor, dar uh, mă ocup de acest subiect de ani de zile încoace și mi se pare uh, foarte interesant că înainte de uh, finalele mandatului precedent discutam de același subiect. Nu vine să cred că ne apropiem de alegeri Uh, și discutăm tot aceleași subiecte. Din fericire, domnul Juncker a dat uh, undă verde. Grupul nostru sprijină acest uh, raport. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru muncă și pentru consultări, pentru că ne-a informat tot timpul, ne-a implicat tot timpul. Știm că există diferențe între grupuri și am, totuși am discutat și am încercat să obținem un consens cât mai mult cu putință. Așa cum am spus, raportorul Uh, foarte mulți uh, își fac uh, îngrijorări în legătură cu politica comercială a președintelui Trump, faptul că SUA face tot, timpul, tot felul de amenințări și ați văzut ce a făcut cu NAFTA, de exemplu, Uh, dorește să se impună, cred, la G7, deci e foarte important ca Uniunea Europeană să ratifice acest acord. Știu că sunt uh, subiecte de îngrijorare pentru grupul dumneavoastră, dar sper să le depășim, uh, pentru că vrem să le spunem, să le transmitem partenerilor din Singapore un mesaj foarte clar. Sper ca votul să fie covârșitor în orice caz. Mulțumesc, domnul Trimos, numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și cei care au luat cuvântul înaintea mea, uh, nu o să vorbesc prea mult. Uh, probabil că nu surprinde pe nimeni dacă spun că liberalii sunt pentru accelerarea procedurii în legătură cu acest acord comercial. E o veste foarte bună și în ce privește acordul uh, comercial cu Singapore și pentru guvernul din Italia, care dă undă verde. Știți că în Italia avem un Uh, guvern puțin cam atipic, care nu se încadrează nicăieri în uh, între partidele din Parlamentul European. Deci, în orice caz, uh, noi am înțeles că e în interesul tuturor să exportăm și deci că potențialul pentru economia din Singapore este foarte mare. Cred că este economia din Asia cea mai europenizată, putem spune. Mă gândesc la statul de drept, la felul în care se fac afacerile, meritocrația și așa mai departe. Situația nu e ideală, nu e cum ne-am fi dorit. David Martin uh, a spus că n-au uh, ratificat încă convențiile OIM, dar uh, sigur că mm, dacă nu putem încheia un acord cu Singapore, practic uh, tăiem craca de sub picioare activității comisiei noastre și deci uh, sperăm să putem uh, să, să validăm acest acord, dar și alte. Mulțumesc, domnul Jadon, numele versilor acum. E adevărat că e mai bine să fii, mai, să fii finanțist la Singapore și nu jurnalist. Știm că Singapore e pionier în domeniul serviciilor financiare, însă în ceea ce privește libertatea presei, e un subiect care ar trebui să vă preocupe. În acest domeniu, Singapore este codaș. Pentru ecologiști e o problemă asta, dar și în ceea ce privește uh, schemele financiare practicate. Probabil că știți că un număr foarte mare uh, de specialiști în domeniul finanțelor uh, Uh, prezică o criză financiară asemănătoare probabil cu cea din 2008, dacă nu chiar mai rea. Europa încă încearcă cu greu să iasă din uh, criza economică și financiară din 2008. Nu știu, deci, uh, ce ar însemna dacă am intrat într-o nouă criză financiară. Dar, în orice caz, felul în care Singapore a reușit să Uh, pune bețe în roate adoptării unui cadru financiar pentru serviciile financiare e o îngrijorare inclusiv pentru economia europeană. O să mă refer la capitolul dezvoltare durabilă. Nu intenționam să abordez, dar domnul uh, Julius Winkler spunea că acest uh, capitol dezvoltare durabilă e un, uh, un exercițiu de Uh, uh, PR care nu are de-a face cu uh, fondul acestor acorduri, mie mi se pare că Parlamentul European nu este luat în serios în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, pentru că ne-am dorit ca acest capitol să fie la fel de important precum celelalte, pentru că dacă nu, vom continua să spunem povești frumoase în ce privește importanța climei, a biodiversității, a drepturilor omului și a celorlalte aspecte importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Anne-Marie Minor pentru GUE acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, acordul comercial cu Singapore e deja de mai multă vreme în lucru și cred că este ceva nerăbdare pentru a încheia lucrările, însă vreau să mă plâng serios de asta, de această situație, pentru că e vorba mai ales de serviciile financiare din contract, e vorba de uh, excepția prudențială. Mă îngrijorează faptul că acordul nu va oferi posibilitatea de a-i proteja pe cei uh, uh, vizați de o criză bancară, spre exemplu. De ce uh, nu am luat de ce nu am uh, preluat măsurile din CETA, unde nu sunt perfecte, dar măcar mai bune decât aici? Iar în ceea ce privește activitățile prudențiale, se leagă ele de un test de necesitate cumva? În acord, de asemenea, se fac câteva excepții în ceea ce prește planurile publice de pensie și politica socială de protecție, care nu ca direct uh, sub incidența uh, autorităților. Deci, care este marja de manevră aici? Și ce se întâmplă cu uh, excepțiile cu privire la lista de angajamente? Oare bine interpretez eu acest text? Mie mi se pare că totuși este o excepție periculoasă și uh, sper din tot sufletul uh, să fim precauți, pentru că din punctul meu de vedere este inacceptabil. Și apoi vreau să vă mai spun un lucru. Eu cred că statele membre trebuie să ia în serios toate aceste problematici, căci uh, sistemul financiar uh, dintr-o țară trebuie să fie gestionabil. Ați văzut ce se întâmplă în momentul în care apare o criză în lumea financiară și pentru a preîntâmpina asta ar trebui să fim cu ochii în patru, cu toții. De asemenea, aș vrea să mai știu dacă țările în vremuri de criză uh, pot să-și restructureze datoria dar nu cu fonduri de tip voucher arbitrare. Oare sunt întrunite toate criteriile din anexă în cazul în care uh, sunt vizate datoriile publice și de ce nu s-a uh, optat pentru o excepție ca la CETA? Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Acum ceilalți înscriși la cuvânt, Maria Arena. Merci beaucoup. Uh, vous serez pas étonné d'entendre de, ma critique à l'égard de, de cette... Cred că nu mir pe nimeni dacă vă spun că critic acest acord și vă încurajez să citiți raportul Oxfam care spune că uh, paradisurile fiscale cele mai îngrozitoare merg uh, din Singapore în Elveția. În Europa, cetățenii europeni se revoltă sunt revoltați și asta pentru că o mare parte din corporații uh, nu plătesc impozite și dacă semnăm un acord comercial cu unul dintre aceste paradisuri fiscale, atunci cred că transmitem un mesaj politic uh, greșit uh, pe care îl transmitem în Europa. E unul dintre motivele pentru care cred că trebuie să ne opunem Uh, suscitarea acestui acord. Știi că e un acord care este negociat din 2010 încoace și majoritatea argumentelor e că uh, e Trump, a venit Trump, dar în 2010 Trump nu exista și astăzi se vehiculează această marionetă a lui Trump pentru a încheia repede toate acordurile comerciale. În 2010 Trump nu exista și totuși am avut aceleași uh, argumente pentru a încuraja un astfel de acord comercial și deci cred că în mesajul politic pe care îl transmitem cetățenilor europeni e o problemă gravă. Dacă e să ne ocupăm acum de chestiunile pe fond și sunt de acord cu cele spuse de prietenul Jadot în ceea ce privește liberalizarea financiară. E capitolul care e cel mai problematic în ce privește instrumentele financiare. Ne îndreptăm spre o dereglementare, o liberalizare a sistemelor financiare, ar trebui să mergem în direcția inversă avem un capitol uh, uh, dezvoltare durabilă, TSD se numește. Uh, o să spuneți că mă repet ca o mără stricată, dar așa mi s-a spus la școală, mama învățării e repetiția. Asta am făcut și cu aceste tribunale pentru litigi și am câștigat. Ori în acest domeniu al dezvoltării durabile, dacă repetăm același mesaj, poate vom câștiga uh, Uh, faptul că avem aceste acorduri comerciale cu uh, capitole dezvoltare durabile atât de protejate ca și restul, pentru că vom vorbi despre investiții. În ceea ce privește investițiile, surpriză mare, uh, se face progres în ce privește AICS-ul, dar nu se fac progrese în ce privește dezvoltarea durabilă. Deci aș dori să oclotim planeta, dar și drepturile sociale și nu numai investitorii. Mulțumesc! Mulțumim um, mult! Jude Carton Darling. Mulțumesc foarte mult! Înțeleg foarte bine situația partenerilor noștri din Singapore. Noi, Uniunea Europeană, i-am cam zăpăcit în ultimii ani. Am început cu un acord, ei au crezut că l-au încheiat, ne-am sucit și am spus că vrem altceva, au fost de acord Apoi ne-am sucit iar și am spus nu chiar ce ne place, am schimbat iar și de fiecare dată omologii noștri au fost suficient de dornici să aibă un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană în așa fel încât să se angajeze în toat, la toate aceste schimbări. Deci empatizez mult cu ei, au uh, așteptat foarte mult timp acest acord și cred că uh, noi uh, i-am zăpăcit pe ei, fiindcă am fost noi zăpăciți inițial. În ceea ce privește acordul de investiție, mă voi referi la el într-un minut, dar vreau să fac un comentariu. E o situație tristă, deoarece încă din 2010 a trebuit să așteptăm o îmbunătățire a ratificării convențiilor OIM. Uniunea Europeană a cerut ca anumite standarde sociale de bază să fie respectate. Sunt cele opt convenții cheie OIM care reprezintă drepturile fundamentale ale muncii. Ele sunt recunoscute pretutindeni în lume. Partenerii noștri comerciali știu prea bine că noi suntem perfect transparenți în ceea ce pește solicitarea noastră. Și în tot acest timp, din 2010 încoace, n-am văzut totuși nicio mișcare în ceea ce privește ratificarea ultimelor trei convenții. Și să știți că nu sunt niște convenții nesemnificative. Dreptul la liberă asociere, dreptul de a nu fi forțat să muncești. Aceste drepturi sunt totuși niște drepturi fundamentale în câmpul muncii și de aceea sunt întristată de faptul că nu s-a săbovit suficient timp, cum a spus Marie, pentru uh, a ne axa pe ce trebuie. Uh, a existat, uh, a existat un timp alocat protecției investitorilor, dar nu și pentru dreptul lucrătorilor și, din punctul meu de vedere, este o realitate tristă. Foarte tristă. Însă mai avem timp să facem ceva în acest uh, sens și aș încuraja autoritățile din Singapore să facă asta, pentru că dacă vor să, uh, ca Parlamentul să sprijine acest acord de liber schimb, atunci ar trebui să întreprindă un pas în direcția cea bună și să înceapă procesul de ratificare înainte ca noi să votăm. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Kelly! Mulțumesc foarte mult! Și eu aș vrea să semnăm și să implementăm acest acord cât mai repede posibil. Cum spunea Jude, cei din Singapore așteaptă de mult prea mult timp. În anul acesta am tot discutat și s-a spus că s-a ajuns la niște situații jenante, niște proporții jenante, și nimic din vina Singapore. Ei, din potrivă, s-au arătat a fi extrem de răbdători și înțelegători. M-am întâlnit cu ambasadorul de mai multe ori, ca eu fiind raportor pe acest dosar și cred că s-au comportat cu toții exemplar. Au înțeles necesitatea de a aștepta rezultatul CEJ, rezultatul este favorabil și acum eu zic că ar trebui să-l implementăm cât mai repede posibil. Știu că sunt membri care au avut probleme, dar mereu vor fi probleme cu fiecare țară și dacă e să așteptăm de fiecare dată înspre satisfacția noastră, cred că vom ajunge să nu mai sendăm niciun ALS cu nimeni. La o adică Singapore a fost uh, zona neutră aleasă pentru summitul SUA, o Corea de Nord, cu privire la dezarmarea nucleară în Corea de Nord și dacă noi nici nu putem reuși să obținem acord cu o asemenea țară, atunci ce șanse avem cu alte țări care nu au același renume internațional? Am fost și partea unei delegații anul trecut. Multe întrebări adresate astăzi au fost înaintate Singap- celor din Singapore anul trecut, da, s-a discutat despre Convenția OEM și au spus că vor semna și vor ratifica așa cum trebuie, nu se vor preface că semnează și apoi că nu implementează nimic. E o altă abordare și cred că ar trebui să fim un pic atenți la asta. Și apoi e o oportunitate de a semna și ratifica acordul cu Singapore, acesta fiind o portiță către celelalte state ASEAN. Dacă nu reușim cu Singapore, ce șanse avem cu multe, multe alte țări din acea regiune? Mulțumesc! Mulțumesc, Alesia Mosca. Sì, sí, cred că che acest eh, questo Cred că Parlamentul nostru are o șansă acum unică de a și arăta credibilitatea și spiritul de consecvență și coerență avem ocazia, așadar, ocazia să votăm acest acord cu Singapore. Ea nu trebuie să fie subestimată, având în vedere cele spuse mai devreme de către raportor și de către ceilalți colegi care au luat cuvântul, în sensul că noi tot timpul ne-am modificat cererile de, și asta a însemnat un dialog uh, permanent, un, par, un uh, parteneriat care este unul autentic. Și atunci, pentru credibilitatea noastră a tuturora, trebuie să uh, continuăm pe acest drum. În al doilea rând, să nu credem că uh, suntem uh, într-un univers complet uh, izolat, nu suntem naivi. Uh, Bineînțeles, uh, suntem foarte atenți la contextul actual în momentul în care semnăm niște acorduri, dar exact asta înseamnă că astăzi, în acest context, Uniunea Europeană semnează niște acorduri și transmite niște semnale cum că e capabilă tocmai să facă așa ceva în contextul internațional, geopolitic internațional și tocmai acest context geopolitic nu trebuie să ne facă să uh, uităm uh, situația reală a partenerului uh, în jurul căruia se construiește acest acord. Eventual, am putea să mergem totuși mai departe când vine vorba de intensificarea dialogului cu acest partener. Da, mă gândesc de pildă la niște progrese care trebuie și pot fi făcute în legătură cu Convenția Internațională a Muncii, dar și pe marginea altor standarde care devin din ce în ce mai mult standarde și modele de urmat în țările noastre. Ei bine, da, această posibilitate, această pârghie trebuie utilizată în faza de dialog uh, ulterioară semnării uh, acordului. Asta ar fi un gaj de continuare a relațiilor. În orice caz, acordul trebuie să fie sprijinit ca atare de către tot Parlamentul nostru. Mulțumesc, doamna Maria Martin de la Comisie. Thank you, Mr. Chair. I can be very brief. Uh... Voi fi foarte succintă, domnule președinte, mulțumesc. Salut raportul domnului Martin cu recomandările sale pentru ca Parlamentul să-și exprime consimțământul pentru încheierea acordului. Știu că ați discutat exhaustiv motivele pentru care să încheiați acordul și, așa cum a spus raportorul, E important să ne gândim nu doar la aspectele economice, ci și relaționamentele geopolitice. Când spun asta, nu trag un semnal de alarmă cu privire la poziția ostilă a unor parteneri comerciali de ai noștri, ci mă refer la importanța pentru noi uh, de a acționa acum și de a disemina standardele noastre. Standardele corecte pentru implementarea corectă a unui ALS, mai ales într-un moment în care multe state din lume se angajează în același mod. Dacă vrem să avem un cuvânt de spus, în plan internațional, trebuie să încheiem acorduri de liber schimb. Singapore ne oferă o, import, o importantă oportunitate. Au fost ilustrate numeroase motive cu uh, exceptarea prudențială a serviciilor financiare, cu uh, normele pentru dezvoltare durabilă în plan comercial, toate aceste aspecte ne pot ajuta să mizăm pe principii importante pentru noi. Cu participarea societății civile, cu respectarea normelor de muncă. Deci, per total, noi susținem propunerea raportorului și atragem atenția asupra importanței faptului că arătăm că suntem capabili să punem în practică standardele noastre, să încheiem acorduri care reflectă aceste standarde, repet, într-un moment în care cu toți încercăm să facem asta, dar poate unii cu standarde diferite față de alții. Mulțumesc, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuție. În ceea ce privește dreptul muncii, sunt desigur de acord cu toți colegii care au spus că vrem ca Singapore să semneze cele trei convenții cheie OIM. Îi încurajăm pe cei de acolo să facă asta cât mai repede posibil. Mm, am fost exact cu această misiune în Singapore, ne-am, înțel- ne-am întâlnit cu ministrul uh, comerțului și adjunctul său, de fapt cu mai multe personaje importante din guvern și uh, am exprimat acest mesaj foarte tranșant. Am primit explicații pentru care nu au fost ratificate aceste convenții. De exemplu, în ceea ce privește munca forțată, în sens convențional nu există muncă, muncă forțată în Singapore, însă au într-adevăr o problemă. Îi forțează pe prizonieri ca parte a reabilitării să muncească. Discutând despre asta, S-a, discut, s-a spus la OEM că nu este compatibil cu Convenția pentru muncă forțată. Sper ca lucrurile să se poată rezolva în cele din urmă. Sean Kelly zicea că structurile diferă și că e greu să semneze pe dreptul la asociere colectivă și pe dreptul la grevă, dar uh, am văzut în weekend ce s-a întâmplat cu Google și uh, problema de hărțuire sexuală la locul de muncă. Uh, cei din Singapore au lansat inițiativa și ceilalți i-au urmat, deci cu siguranță nu au nicio problemă să se lanseze în acțiuni industriale atunci când situația o impune. Repet, sper că până ajungem la plenară, Singapore să depună eforturi serioase pentru a semna cele trei convenții. Iar în ceea ce privește fiscalitatea, alineatul 6 din uh, proiectul de rezoluție arată că într-adevăr a fost o problemă cu impozitarea în trecut, dar pe 21 iunie 2017 Singapore a semnat un acord multilateral pentru autoritățile competente în cadrul OCDE pentru un schimb de informații fiscale și a fost de acord să facă un schimb cu statele UE cu care nu au un acord bilateral pe informații de fiscalitate. Asta pentru a rezolva problema evaziunii și fraudei fiscale. În ceea ce privește celelalte probleme, nu știu, mă gândesc că unii colegi au exagerat. Gândiți-vă un pic ce dimensiune are Singapore, 5 milioane de locuitori. E vorba de criza financiară. Dacă va fi o altă criză financiară, eu nu cred că Singapore va fi principala cauza acesteia. Și cu siguranță nu ALS-ul o va cauza nu face decât să deschidem piața serviciilor cu servicii financiare cu tot uh, din Singapore pentru companiile europene. Singapore nu poate să submineze sistemul nostru prudențial din Uniunea Europeană, deci E o contaminare insinuată aici, nu știu de unde vine ea. Uh, aștept cu nerăbdare alte detalii din partea colegilor care au ridicat problema, dar eu nu cred că acest ALS va fi cel care va declanșa o nouă criză globală financiară. Cam atât, mă opresc aici. Mulțumesc! Termenul de amendamente este vineri, 9 noiembrie, la orele 13. Și cu asta am încheiat punctele 4 și 5 și trecem la punctele 6 și 7. David, iarăși este rândul tău. Da, îmi cer scuze, plictisesc pe colegi. E vorba de acordul pentru protecția investițiilor și este foarte important să știm că este primul asemenea acord pe care l-am inițiat, chiar înainte de decizia CEJ, eu uh, spusesem că e important ca ALS și uh, acest acord pentru protecția investițiilor să rămână separate. Nu mă pot abține să nu fac această remarcă. Și față de ALS, uh, exact ca și cum a fost față de ALS, și aici Singapore a fost foarte răbdător. a fost de acord ca după ce a fost ce a intrat în vigoare tratatul de la Maastricht să fie înlocuit uh, sistemul existent cu sistemul ICS și apoi să împartă anul trecut cele două acorduri. Eu nu știu dacă avem nevoie de acord pentru protecția investițiilor cu un sistem, uh, în țări cu un sistem judiciar funcțional, unde investițiile merg. Singapore este una dintre țările cele mai facile cu care poți să faci afaceri. Dar trebuie să luăm notă de un fapt că sunt asemenea acorduri între Singapore cu 13 state, Belgia, Franța și așa mai departe, cu toatele conținând uh, sistemul acela toxic ISDS cu toate le vor fi apoi înlocuite. Și am discutat de mai multe ori despre sistemul pentru uh, protecția investițiilor, mai ales în uh, acordul CETA și vreau să vă spun că e vorba de un tribunal permanent cu judecători cu competență recunoscută. Nu e vorba de niște arbitri aleși liberi de părțile implicate. Asta pentru a evita conflictul de interese și pentru a ne asigura că este o conduită etică cu proceduri transparente, cu audieri publice, principale documente fiind publicate online. Se creează posibilitatea ca ONG-urile să ofere input printr-o procedură destinată acestora, cu un mecanism de apel și cu concertarea eforturilor pentru a crea uh, un sistem multilateral de soluționare a problemelor cu și plus un articol ad hoc de protecție. Deci, fără doar și poate, acest uh, sistem uh, poate preîntâmpina niște probleme guvernamentale. Avem deja CETA, există și CETA Plus uh, și în ceea ce vește acordul de protecție a investițiilor cu Singapore, el cuprinde un cod de conduită, un tribunal funcțional, prevederi în ceea ce vește obligațiile pentru foștii judecători, odată ce mandatul lor a expirat. Și astea toate lipsesc din CETA odată ce ai fost un judecător. Nu mai poți lua alte cazuri după ce te retragi din funcție. Sau nu poți să mergi să lucrezi la una dintre companiile de care te-ai și ocupat la un moment dat. Știu că sunt unii colegi care cred că nu avem nevoie de asemenea acord cu Singapore, dar dacă îl aprobăm acum, avem oportunitatea de a merge mai departe cu politica UE pentru protecția investițiilor și cu, re, cu înlăturarea progresivă a sistemului toxic ISDS în plan internațional. ISCS cu Singapore ne va ajuta să aplicăm aceleași norme cu celelalte țări cu care negociem, de exemplu Indonezia, Thailanda, Malaezia. Dacă spunem acum nu acestui tip de acord de protecție a investițiilor, va fi sfârșitul reformei de investiții în plan UE. Uh, Ori noi am cerut Comisiei să negocieze exact un asemenea tribunal multilateral. Eu susțin acest acord, căci cuprinde toate elementele pentru care noi am luptat. Și la final vreau să vă spun că trebuie în continuare să batem moneda și pe obligațiile investitorilor. Nu trebuie să le acordăm doar drepturile, ci și obligații în momentul în care investesc în terțele state. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Perfect. Mulțumim. Are cuvântul două minute domnul Kelly. Îmi pare rău, trebuie să merg să votez la ITRE. N-am încercat să fiu încă și mai succint decât domnul Kelly, dar nu se poate. Eu cred că noi aici, ca și grup, nu avem absolut nimic împotriva liniei adoptate decât de către raportor. Vedem foarte bine cum s-a comportat Singapore, a făcut tot ce i-am cerut să facă de atâtea și atâtea uh, ori și cât privește sistemul de rezolvare a litigiilor, înțeleg ce spune raportorul dacă e nevoie de un mecanism, de un astfel de mecanism, dar uh, Uh, să nu uităm că, în orice caz, să deosebire de Singapore, ne, avem nevoie de ceva pentru celelalte uh, acorduri pe care vom încheia în continuare, deci cred că singura problemă rămâne cea a calendarului. Doamna Tremosă nu mai este? Urmează Jadic. Anic, Janic. Sunt extrem de uimit când vin și aud că britanicii care au votat uh, să nu mai respecte hotărârea Curții de Justiție sau hotărârile Curții de Justiție Ehm, dar acceptă cu bucurie alte tribunale și curți de arbitraj. Mi se pare extrem de interesant uh, această poziție. Puteți să spuneți ce vreți când vine vorba de îmbunătățirea acestui sistem ISDS. Poate să fie, uh, ni se spune că dacă avem un sistem de tribunal pentru investitori, am câștigat bătălia democratică și am protejat uh, partea publică însă mijloacele folosite în sistemul ISDS de, de rezolvare a litigilor este identic cu cel din uh, sistemul ICS. Practic, firmele, companiile au mult mai multe prerogative și puteri decât statele. Din punct de vedere democratic, asta nu se poate justifica în niciun caz. Cum puteți să mergeți să discutați cu cetățenii, cu alegatorii și să le spuneți că se acordă un statut unor companii multinaționale și nu sunt puține acestea în Singapore, uh, pentru că atâtea și atâtea multinaționale au filiale la Singapore, nu-i așa? Toate, practic. Deci se dau niște drepturi acestor multinaționale, dar deloc consumatorilor și deloc cetățenilor, deloc sindicatelor și așa mai departe. E o logică imposibil de înțeles din punctul meu de vedere cum puteți să uh, marșați pe un asemenea sistem care, din punct de vedere democratic, nu poate fi justificat. Dacă doriți să arătați că Europa este Europa nu a cetățenilor, ci a multinaționalilor. aceasta ar fi perfectă, o perfectă rețetă a succesului. Știm bine că Curtea de Justiție încă nu s-a pronunțat când vine vorba de recursul introdus de Valonia, în privința CETA la capitolul investiții, în aceste condiții este absurd. Este absurd să dorim să accelerăm un vot în condițiile în care hotărârea așteptată este absolut esențială. Îmi pare rău, dragi colegi, mi se pare că pur și simplu negați orice fel de fundament democratic acestor hotărâri și cred că astăzi, politic vorbind, este o adevărată sinucidere. Mulțumesc! Anne-Marie, mulțumesc, domnule președinte! ar trebui să amânăm asta până la anul, când vom avea o concluzie din partea CEJ. Acordul cu Singapore s-a bucurat de atenție căci a fost primul Uh, semnat în baza tratatului de la Lisabona cu noi competențe oferite uh, în plan instituțional. Carol de Hucht a fost uh, comisarul care a înaintat totul pentru a vedea cu ce urmări se petrec, se petrec toate aceste schimbări, iar Uh, Ceș a spus că protecția investițiilor este o competență națională și că acest acord vine cu o amestecare a competențelor și că ar trebui să se facă o clarificare în rândul parlamentelor naționale. Acesta este motivul pentru care Comisia a decis ca alineatul um, pentru investiții să fie tratat într-un acord separat, deci în acesta. Între timp s-au întâmplat mai multe. În septembrie 2017, CEJ a cerut să se facă o verificare dacă protecția investițiilor în cadrul CETA cu ICS se împacă cu dreptul european. Și cred că răspunsul va fi negativ din partea CEJ, dacă mă întrebați pe mine. Sunt și studii care atestă asta cu privire la tribunalul multilateral. Va trebui să, uh, ne, să așteptăm un raport în acest sens. În orice caz, uh, S-a așteptat un raport uh, cândva săptămâna trecută la CEJ, de la avocatul principal, s-a făcut o amânare până la uh, anul și eu cred că această amânare vine din cauza alegerilor. Este foarte clar că aici apare uh, sistemul de arbitraj, care este foarte problematic, de aceea toate aceste amânări și uh, cred că ar trebui să avem în vedere faptul că nu avem competență de a discuta uh, noi despre uh, elementul cheie care stă la baza acestui acord. Mulțumesc, Jude Curtin, darling. Um, thanks very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că și să reamintesc publicul european a fost solicitat uh, să-și manifeste părerea despre problema investitorilor în Europa o singură dată și atunci uh, ei au uh, respins în mod categoric în momentul în care au fost consultați în această privință în cadrul CETA. Deci respingerea a fost categorică. Și mă gândesc la argumentul lui David – cum că acest acord uh, ar înlocui acele 13 faimoase uh, acorduri bilaterale toxice de protecție a investitorilor, dar ce înseamnă asta? Continuăm să privilegiem uh, multinaționalele în cazul recursurilor. E vorba de un text care se eh, referă la niște sisteme de rezolvare a litigiilor eh, mature în țările respective. Investitorii sunt protejați, dar se, trebuie să se facă apel la sistemul de justiție din țara respectivă. Nu era nevoie să se creeze pe deasupra un nou stream, instrument, o nouă structură cu judecători, cu instanțe și o nouă birocrație. Și politica pe care o ducem aici este una cât se poate de eh, pernicioasă, pentru că este foarte clar că am primit un mesaj foarte clar cu investitorii în cadrul CETA. Și în aceste condiții, mi se pare că abandonăm orice fel de responsabilitate dacă facem asta. Cât privește acordul de liber schimb, nu văd de ce în acest sens am merge pe, pe mâna investitorilor și sper că toată lumea se va alătura acestui poziții. Mulțumesc! știu dacă o să reușesc să îl uh, calmez un pic pe <laughs> Ianic, dar pe mine mă preocupă acest acord pentru investiții. De ce? Pentru că Sistemul uh, de instanțe Investment Court System e diferit de sistemul de rezolvare a litigiilor uh, pentru investitori pe care le cunoaștem. Comisia face acest pas. De ce mă preocupă asta? Nu cred. Cred, deci, că nu cred că se poate face justiție uh, în condițiile în care oricine alege niște judecători uh, nu este deloc ceva democratic. De aceea, eu zic să menținem neamestecul politicienilor în acest sistem de instanțe. Și în acest context, în această discuție, trebuie să ne concentrăm pe aspecte de fond. Ce fel de protecție a investitorilor ne dorim? Cum vrem să funcționeze mecanismul de rezolvare a litigiilor? Dezbaterea pe care o purtăm aici nu este cea bună, pentru că ne uităm la uh, protecția fundamentală, cred că ne putem pune de acord asupra a ceea ce dorim și a ceea ce nu dorim să protejăm. Și în acest context ne putem imagina un sistem de arbitrare care ar putea să promoveze aceste intenții. Pentru mine, uh, sistemul cel nou este mai prost decât cel cu ISDS. Sunt îngrijorat și aici avem o metodă tipică europeană, în sensul că avem o problemă aici politică față de stânga, față de socialdemocrații și asta o erijăm în problemă europeană și apoi asta devine o problemă internațională, forțând pe toată lumea să adopte, să adopte acest nou sistem de instanțe. Eu tot aud aceleași critici, însă eu spun așa, acest sistem este mai bun, mai prost decât cel de dinainte, dar trebuie oare adoptat pentru că e mai bun decât nimic? Doamna Arena. După cum spuneam uh, mai înainte, repetiția este mama învățăturii și dacă este să ne gândim la experiența noastră în materie de protecție a investițiilor, trebuie să existe un echilibru și să se, pot, se poată propăși atât drepturile de mediu, uh, cât și drepturile lucrătorilor. În acest sens, n-aș dori ca investitorii să fie privilegiați într-un astfel de sistem s-a adresat o întrebare curții de justiție. E adevărat? O țară din Europeană a pus această întrebare și mi se pare că e foarte onorabil că s-a întâmplat așa. Continuăm să așteptăm uh, ca și curtea să se pronunțe. Mi se pare prematur să se voteze un acord cu un dispozitiv care astăzi nu a primit validarea Curții de Justiție. Discutăm uh, de acest acord de 10 ani încoace. Nu cred că nu putem să așteptăm 6, 6 luni. Curtea se va pronunța în curând, mai devreme sau mai târziu. Și haideți deci să așteptăm această hotărâre a curții și să ne adaptăm poziția în consecință. Domnul Winkler. Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Uh, uh, am înțeles sfatul că trebuie să repetăm tot timpul, tot timpul, tot timpul, până când o să înțelegem. Și mie mi se pare că și cele spuse de domnul uh, David a spus bine ce a spus și anume că avem o nouă abordare a Europei astăzi vis-a-vis -vis de protecția uh, investitorilor. Și deci acest nou sistem de instanțe pentru investitori. În orice caz împărtășesc uh, interpretarea domnului uh, Martin. Ne aflăm într-un, într-un scenariu de tip CETA plus și atunci acum este momentul pentru că dacă dorim să fim credibili și să fim crezuți pe cuvânt, atunci uh, să nu uităm că, da, suntem într-o nouă lume a simbolurilor comerciale Uh, nu putem să nu mai ascultăm părerea cetățenilor. În Uniunea Europeană avem o separare a puterilor, în sensul că noi ne facem treaba, ce își face treaba și după aia se trag concluziile care se impun. Dar vreau să reamintesc colegilor că nu e doar vorba de faptul că Singapore are 13 acorduri bilaterale în această materie cu uh, statele membre. Acest sistem, ISDS, funcționează pur și simplu și vreau să vă reamintesc că anumite state membre, ca și mm, țara mea, de altfel România, are mai multe astfel de acorduri încheiate cu state membre ale Uniunii Europene, în timp ce România nu era încă membră a Uniunii Europene și atunci tot trebuie să facem ceva pentru a curăța acest pasiv și pentru a trece la un nou sistem și a scăpa de aceste acorduri bilaterale. Doamna Hautelau. Mulțumesc foarte mult! Am ascultat cu mult interes cele spuse de colegul Fielner, care a vorbit împotriva acestui sistem uh, ISCS, însă, dacă nu mă înșel eu, Singapore nu a solicitat un astfel de mecanism de protecție pentru investitori și în ce privește statul de drept, Singapore este pe un onorabil uh, loc 13 au un sistem de justiție foarte bun și funcțional. De ce ne dorim un astfel de acord atunci? Mă întreb. Colegii au spus pe bună dreptate că o astfel de semnare a acordului este într apare într-un moment prost, deoarece încă nu am primit răspunsul de la Curtea de Justiție. Și atunci, cred că cea mai bună soluție este să amânăm această ratificare. Mulțumesc și doamna Martin din partea Comisiei. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, este foarte clar că există opinii pro și contra împotriva acestui, deci contra acestui sistem de protecție a investitorilor și reamintesc totuși că nu plecăm de la zero, așa cum a spus și raportorul, așa cum a spus și domnul Winkler, nu. Acest uh, sistem uh, este cuprins în uh, cadrul acordurilor bilaterale în acest domeniu, 13 la număr, cu Singapore. Aceasta este realitatea de la care plecăm și aici dorim să intervenim. Și atunci, acesta este un proces care a început cu CETA, și care continuă în acordul cu Singapore este un proces pe care ni l-am dorit și pe care l-am uh, exprimat ca atare, și anume că dorim să scăpăm de tarele acestui sistem cu acorduri bilaterale și cu uh, ISDS. Trebuie să arătăm că noi uh, suntem în stare să avem politică în materie de protecție investitorilor. Dacă respingem acest acord, ne întoarcem de unde am plecat și anulăm toate politicile noastre de investiții sau reformarea acestora, pentru că oricum nu plecăm de la nimic și acest sistem există deja. Încă o dată, este important ca toate țările să se obțină aceleași rezultate în mod uniform, țări care sunt gata să meargă pe sistemul nostru, cum ar fi Vietnamul, cum ar fi Mexicul și se discută acum și cu Japonia dar și cu India, unde dorim să avem un sistem multilateral de instanțe sau tribunale pentru investitori. Încă o dată, efortul nostru este unul de reformă și asta nu se poate face decât dacă ne ridicăm la niște standarde în care noi credem. E vorba numai de rezolvarea litigilor, dar și de alte aspecte. Cât și privește hotărârea pendinte la Curtea de Justiție. Vreau să vă reamintesc că aceasta vizează acordul CETA cu Canada, așadar. Este un acord pentru care Parlamentul, dumneavoastră deja și-a dat consimțământul și ar fi foarte greu să vii și să spui partenerilor din Singapore cum că Parlamentul așteaptă să vadă ce se întâmplă într-un acord cu Canada pentru acest acord cu Singapore, în condițiile în care Parlamentul deja s-a exprimat pozitiv. În orice caz, noi suntem uh, încrezători că prevederile contestate la Curtea de Justiție sunt bune și dacă cumva nu așa stau lucrurile, uh, în orice caz, uh, calendarul nu este de partea acestui demers, deoarece oricum trebuie toate parlamentele naționale să ratifice CETA. În orice caz, Curtea de Justiție nu ne va solicita nimic în sensul acordului cu Singapore. Ideea este mesajul pe care îl transmitem, reforma protecției și politicei în materie de investitori. Despre asta este vorba în acest acord cu Singapore. David Martin. Just on... Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a răspunde reprezentantei uh, Comisiei la ultimul punct, e adevărat, e valabil să spunem că nu ar fi trebuit să punem în aplicare până când nu, nu ajungem la o poziție finală, dar nu cred că uh, Parlamentul uh, ar trebui să fie uh, acuzat că nu se implică la fel de puternic ca atunci când am vorbit despre CETA. În introducere poate ar fi fost mai bine să spun că spre deosebire de acordul de liber schimb ar fi fost deci acest acord de investiții va necesita ratificarea de către toate parlamentele naționale, deci va trebui ceva timp. În ce privește soluționarea disputelor, vor mai trece mulți ani până când uh, vom avea acest sistem de soluționare a litigilor. Mai mulți dintre colegi, domnul Winkler și încă o dată comisia, au spus că nu începem de la zero, avem 13 acorduri de investiții bilaterale, uh, și sunt nesatisfăcătoare în ce privește cele spuse de către Parlament în trecut. În orice caz, din punctul meu de vedere, de asemenea, sunt uh, nesatisfăcătoare. Sistemul acesta va fi uh, unul nou și spre deosebire de cele spuse uh, de uh, colegul Fielner, eu cred că dacă nu se respectă toate prevederile, vom profita de oportunitate și îl vom respinge. În ce privește acordul cu paralela între CETA și Singapore, știu că Singapore a fost un stat care mereu a fost suspectat că nu respectă statul de drept. Mi se pare ciudat să spun eu acest lucru comisiei, dar în orice caz va fi un model de acord cu celelalte state ASEAN americane, din uh, asiatice, deci din uh, ASEAN și știm cu toții că aceste state nu sunt chiar uh, renumite pentru faptul că respectă statul de drept. Și sperăm ca prin acest acord cu Singapore să încercăm să impunem acest model al nostru și în alte state. Deci avem acest model tip de acord pe care sperăm să-l putem repeta și cu celelalte țări. Colegilor din grupul meu le-aș spune că nu cred că acordul uh, este uh, părtinitor, am fost acuzat de asta. Cred că Parlamentul ar trebui să uh, continue să se asigure că investițiile au obligații pe care trebuie să le respecte în țările în care fac investiții. Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este ziua de 12 noiembrie la ora 18. Președintele repetă, 12 noiembrie, ora 6 după masa. Am încheiat, deci, punctele 6 și 7 și, într-un minut, trecem la vot. Yep. Yes, sir. o'clock, we will start now. Cu punctualitate începem cu voturile. Primul punct este punctul 8. Este vorba de uh, raportul doamnei Quistuld Rovold repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și modificarea regulamentului 32 al Consiliului. Sosește și cartela mea de vot, uh, deci nu voi vota uh, cu mașina, dar sosește cartela. Bine, atunci uh, organizăm un, o sesiune de voturi de verificare cu cartelele de vot. Deschidem votul, deci. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 de colegi au votat. Cred că avem uh, quorum. Bun, atunci putem începe. Deci, așa cum am spus, retragerea contingentelor tarifare incluse în lista OMC, punctul 8. Primul vot, uh, un amendament INTA Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, Agri 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 2, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. Deci votăm încă o dată Agri 4, s-a deschis votul. And the vote is closed and is rejected. Respins aveam dreptate, agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins, agri 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și votul final, raportul astfel modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Marea majoritate pentru felicitări Godelive pentru rezultatul excelent. Doriți să puneți o întrebare? Intervenție fără microfon din sală. thought you would ask for starting inter-institutional negotiation. Deci am înțeles că uh, vrei să începi negocierile interinstituționale, nu mă înșel. Deci, raportoarea cere, ne cere voie să înceapă negocierile interinstituționale, vot electronic și acesta s-a deschis votul. I think the rapporteur is in favor of that. Yeah. <laughs> And the vote is closed. Thank you, votul majoritate covârșitoare și pentru acest mandat. Mulțumim! Point 9. The um, decision on an economic partnership agreement. Punctul 9. Decizia Consiliului de acord uh, de parteneriat între Uniunea Europeană și Japonia. Compromisul 5 este primul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 55 in favor. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 și 60 sunt identice pentru împotrivă abțineri respinse. 61 pentru împotrivă abțineri respins. 62 pentru verificăm 61. S-a deschis votul S-a închis votul. 62. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 64. S-a deschis votul. 65 pentru... A, e caduc, uh, își cere scuze președintele. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Șaizeci opt, o completare posibilă pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Completare posibilă, 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Prima parte prima parte e caducă, a doua parte trebuie votată de la 96 pentru împotrivă abțineri, respinsă. La fel, la 101, a doua parte, trebuie votată doar cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O posibilă comple completare 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112, prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respinsă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 113, a doua parte doar. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm, da? O să verificăm. 113, a doua parte. S-a deschis votul. Respinsă. O posibilă completare la 115 pentru împotrivă. Abțineri respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte de la 125 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la compromisul 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O completare posibilă, 165-66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160. A, nu, respins, îmi cer scuze, spune președintele. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 și 73 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Completare posibilă 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 180. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 185 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte la 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte la 197 pentru, împotrivă,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 227, 6 pentru împotrivă, abțineri, respins, 227 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic s-a deschis votul. Open. And the vote is closed. And his... S-a închis votul, se adoptă. 228 pentru împotrivă, abțineri, respins. 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul e caduc. 231 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar îl verificăm. Deci verificăm acum 233, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 28, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 30. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți, vă rog, încă o dată. Un mic efort, ridicați mâna, vă rog. Spune președintele. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromise. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți. A doua parte, uh, uh, prime, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, eu cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă clar. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, vă rog încă o dată, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cred că doi nu, nu s-a adoptat. was not adopted, so 11 in favor. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Și un vot final uh, pe rezoluția astfel amendată este un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Se votează pentru cu 26 de voturi pentru. Mulțumim foarte mult raportorului. Din păcate, el n-a putut uh, să vină la vot, căci zborul său a fost anulat. Și acum trecem la punctul 10. Chestiunea de consimțământ. Mai întâi, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și votul final electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis. Se adoptă și acest punct. Avem punctul 11 acum. Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei. O întrebare importantă și aceasta, mă gândesc. <laughs> Good. Compromise one. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată vă rog, amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, deci verificăm. S-a deschis votul. și s-a închis. Se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, pentru, împotrivă, abțineri, mai bine electronic, să verificăm. Please use your hands. So now the vote is open on 27. S-a deschis votul la 27, s-a și închis. Se respinge. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 30 de pentru împotrivă abțineri se respinge. 31 pentru împotrivă Abțineri? Cred că se respinge, dar verificăm. 31. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Foarte strâns votul. Compromisul 8 pentru. Compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Ce votează SND? Încă o dată 37. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul la 37. S-a închis, se respinge, compromisul 10 pentru împotrivă. Pardon, încă o dată, compromisul 9 de fapt pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum un vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a rezolvat viitorul Europei. Felicitări! Ok, this concludes the voting session. Am încheiat astfel sesiunea de votare. Luăm un minut, o pauză. Dacă e cineva care vrea să părăsească încăperea, să o facă acum în liniște. Okay, dear colleagues, we switch now to the next item. Dragi colegi, trecem acum la următorul subiect care se referă la aderarea statului Samoa la acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană pe de o parte și Statele Pacific pe de altă parte, raportor fiind David Martin. Te rog, dragi colegi, eu iar vă plictisesc, spune raportorul, îmi pare rău. După cum probabil bine știți, am propus să ne exprimăm consimțământul în ceea ce privește aderarea statului Samoa pentru a intra în acest acord, din două motive esențiale. În primul rând, pentru că din 1 ianuarie 2019 Samoa își pierde uh, cotele duty free pentru accesul la piața UE. O secundă întrerupe președintele. Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Mulțumesc, mi-ar plăcea și mie să am asemenea autoritate. Ca să repet, pe 1 ianuarie 2019 Samoa va pierde preferințele vamale pentru accesul fără uh, taxe vamale uh, pe Uniunea Europeană. E vorba de programul Everything But Arms. Deci aderarea la acest acord interimar ar uh, evita distorsionarea fluxului comercial. În 2016 Samoa a, și-a asumat niște angajamente în ceea ce privește un exercițiu fizic general pentru echipamente sportive, e vorba de jumătate din exporturi către Uniunea Europeană, restul fiind uh, articole de, um, de tipul ulei, de nucă de cocos, mobilă și așa mai departe. Acestea sunt exporturi din Samoa, deci. Par niște exporturi mici, 5,5 milioane de euro în 2017 pentru UE, dar ele reprezintă o chestiune semnificativă pentru economia Samoa, deci din punct de vedere economic e importantă continuitatea accesului la piața UE. Al doilea motiv este că acordul interimar oferă un cadru stabil pentru relațiile comerciale și economice. După cum am spus în proiectul meu de raport, sunt uh, acoperite este acoperit comerțul de bunuri și e vorba de o liberalizare asimetrică. Samoa va liberaliza 82,6 din exporturile sale cu linii tarifare de bunuri pe o perioadă de 20 de ani. Produse sensibile cum ar fi uh, pește, fructe, alcool, apă mineral, uh, ele reprezintă 17,4%, vor rămâne excluse. Acordul interimar este pozitiv pentru dezvoltarea economică a Samoa și pentru integrare. Menționam și că lipsesc niște prevederi uh, de durabilitate. E o, o, o clauză aici pentru statul de drept și pentru alte elemente esențiale din fostul acord de la Cotonou, cu posibilitatea de a adopta măsuri propice în caz de încălcări. Într-o lume ideală asta nu este suficient. Trebuie să ne gândim și că Cotonou expiră în 2020 la ultima reuniune cu ambasadorul Samoa, am subliniat că e în interesul Samoa să aibă aceste prevederi, mai ales pentru că încălzirea globală amenințe însăși existența acestui stat. E nevoie de măsuri mai ample, care să nu fie opționale, dar acum nu e posibil căci uh, trebuie să se facă o aderare la un acord deja existent. Sper ca Comisia să negocieze cu Samoa Fiji și Papua Noua Guinee ca să extindă acordul cât mai repede posibil, cu posibilitatea de a include prevederi serioase pentru dreptul de muncă și pentru protecția mediului înconjurător. Sper că Comisia să ne poată oferi informații cu privire la disponibilitatea de a se angaja pe aceste subiecte. Până una alta nu văd de ce să blocăm adorarea Samoa, că ar fi cu efecte negative semnificative pentru o economie atât de mică dacă n-ar exista continuitate și cred că nu ne dorim uh, niciunul așa ceva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mult! Mă uit acum dacă sunt raportor din umbră. Heidi Hautala e prima. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Raportorul David Martin a menționat deja problema. Sunt deficiențe în ceea ce privește acordul în vigoare cu insulele din Pacific. Și ar trebui să primim angajamente din partea Comisiei că vor revizui acordurile pentru a acoperi aceste deficiențe. Menționez un aspect. Nu există un capitol pentru comerț și durabilitate în acordul uh, la care trebuie să adere Samoa. Nu există un uh, capitol pentru servicii, doar o referire la clauza pentru drepturile omului din convențiile existente deja. Samoa, de pe data de 5 decembrie 2017, este pe o listă neagră UE ca fiind un stat necooperant pe chestiuni fiscale. Poate Comisia să ne explice ce se poate face din această privință în acest context al acordului interimar cu posibila aderare a Samoa la acordul în cauză? Mulțumesc! Mulțumim! Nu sunt alte intervenții. Maria Arena, de fapt. Ba nu? Și dumneavoastră? Miss Forenza was... De fapt, doamna Forența a fost menționată ca fiind raportor din umbră, însă nicio problemă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru toată activitatea sa cu privire la aderarea Samoa la acordul interimar pentru statele din Pacific. Samoa este o insulă micuță, are jumătate din numărul locuitorilor uh, din Luxemburg, cel mai mic stat UE, dar este un paradis fiscal, ceea ce înseamnă că oferă tot felul de posibilități uh, celor care fac fraudă și dacă facem comerț cu Samoa, avem riscul de a facilita fluxuri ilegale monetare. Și am câteva întrebări. În primul rând, de ce Comisia, Consiliul și raportorul vor să facă un acord cu un stat care nu face nimic pentru a rezolva problema paradisului fiscal, nu reacționează la diferite semnale de alarmă din partea Consiliului aceste părți recunosc riscul pe care reprezintă toate aceste fluxuri ilegale monetare? În al doilea rând, raportorul numește faptul că uh, nu există garanții în acest acord, nu există un uh, grup uh, pentru consultare domestică, dar nu sugerează nici urmări. De ce nu ilustrați lucrurile acestea ca fiind niște precondiții obligatorii, domnule Martin? Nu e vorba de niște formalități, e vorba de chestiuni fundamentale în ceea ce privește clima, mediul înconjurător, drepturile omului. Este în interesul acestei țări din curs de dezvoltare și este în interesul unor politici bazate pe valori. Ar trebui să nu oferim niciun consimțământ în ceea ce privește aderarea statului Samoa la acordul interimar până când nu se rezolvă problemele, până când nu se reglementează toate problemele fiscale uh, și, în plus, trebuie să cerem ca parteneriatul economic cu statele ACP să fie uh, deschis E în interesul nostru și în interesul cetățenilor din Samoa care suferă la urma urmei de pe urma fraudei și evaziunii fiscale. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Maria Arena. Euh, Mulțumesc. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, sectorul menționat de domnul Martin, exportul de aparate pentru gimnastică. Am vorbit cu ambasada Samoa, care nu înțelege cifrele menționate în raport și nu înțelege de ce acest sector este vizat de acest acord. E vorba de aparate care au fost uh, trimise și retrimise între Europa și Samoa. Ce se întâmplă? Apoi, a doua întrebare. În afară de acest sector menționat mai sus, avem practic în această țară produse alimentare și materii prime. Atât. Deci nu vedem unde e diversificarea scontată și unde acest acord uh, promovează diversificarea, nu se vede prea bine. Din potrivă, se vede foarte clar care este interesul Europei de a intra pe piața Samoa fără a plăti taxe vamale. În acest sens, s-a evaluat cât pierde fiscal această țară, care, bineînțeles, este o țară destul de săracă și cum va compensa acest uh, stat pierderea din balanța comercială pentru că și fiscală, pentru că între Uniunea Europeană și Samoa balanța înclină în favoarea Europei. În concluzie, nu pot decât să spun că Uniunea, Comisia Europeană se folosește de un instrument de tip pur tarifar, adică începând din 1 ianuarie Samoa nu se mai poate uh, prevala de tarife preferențiale din Europa, ceea ce înseamnă că da, se deschid niște piețe, dar fără nimic în contrapartidă pentru această țară. Deci nu este un uh, raport de câștig pentru toată lumea, pentru că, bineînțeles, față de Uniunea Europeană, Samoa este o țară foarte mică. Acest raport este, deci, unul foarte dezechilibrat. Mulțumesc! Doamna Jame dincolo de toate aceste elemente pe care le constatăm, într-adevăr, Samoa face parte din acele paradisuri fiscale pe lista UE. Să nu uităm nici drepturile fundamentale. Din păcate, ele nu sunt respectate în această țară și un raport, un raport spune că uh, există probleme legate de drepturile fundamentale, drepturile copiilor, de pildă, care nu sunt protejați suficient de uh, tot felul de violențe, um, pedepse corporale, abuzuri uh, sexuale, muncă în stradă și uh, cerșit. Deci, încă o dată, este un raport cu două viteze și văd că nu spuneți nimic despre asta. Apoi, mai constat un lucru. Samoa este practic o anexă a Noii Zeelande și ba chiar a Australiei din motive istorice și geografice și să nu uităm deci relația cu Noua Zeelandă în această ecuație. În sfârșit, acest acord de parteneriat uh, economic este Uh, o ușă dosnică de intrare a unor produse foarte periculoase din Noua Zeelandă care pot să pătrundă pe piața europeană. Și atunci mă întreb ce facem cu decizia din 4 iulie 2018 la pagina 2 unde nu se vorbește despre uh, un contingent Noua Zeelandă și Australia poate astfel foarte bine să inunde piața europeană cu o serie de produse, fără contrapartidă, bineînțeles, deci este ceva extrem de periculos. Și mă mai refer și la ampreta carbon, această faimoasă tranziție ecologică de care nimeni nu vorbește și, sau toată lumea vorbește și de dezvoltarea durabilă. Ce facem cu consumerismul, ce facem cu globalizarea? atâtea și atâtea lucruri care se petrec aici. Toată lumea spune astăzi, chiar și experții, cum că uh, pământul poate să ne dea 2-3% uh, de resurse. Însă, ce facem cu aceste 116 de acorduri de liber schimb, care ce fac acestea și cu astea închei, domnule președinte, nu fac decât să uh, dea pradă aceste resurse. Asta înseamnă că avem din ce în ce mai multe probleme. And for the commission, it's uh, Miss Doamna Ascola din partea comisiei. Mă rog. Thank you, Chairman, honorable members, and thank you for this. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, mulțumesc pentru aceste întrebări și mulțumesc pentru avizul favorabil al raportorului. Încep prin a face referire la reuniunea Comisiei pentru Comerț pentru regiunea Pacificului, Fiji, Papua Noua Guinee, etc., pe 24 octombrie. În cadrul acestei reuniuni, Samoa, Tonga și insulele Salomon erau cu toate interesate să participe la acordul interimar și au participat la reuniune s-a făcut un schimb de opinii cu privire la nevoia de a crea un mecanism pentru monitorizare regulată și evaluare în ceea ce privește implementarea și impactul acestui acord. Ar însemna și implicarea societății civile pentru a ne asigura că acordul, într-adevăr, contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și comercială. Părțile din acest acord și-au reafirmat angajamentul de a conlucra pentru a promova comerțul și dezvoltarea durabilă, inclusiv standarde nucleu de muncă, garanții și mediu, plus gestionarea resurselor de pește. Comisia a invitat, uh, mă scuzați, uh, grupul de lucru a invitat Comisia să facă o propunere scrisă în ceea ce privește monitorizarea comună cu o evaluare aferentă la următoarea reuniune de lucru și exact asta ne-am angajat să facem. Părțile participante au luat notă și de avizul INTA și cer să fie introdus și un capitol pentru comerț și dezvoltare durabilă, plus un mecanism pentru implicarea societății civile, pentru a evalua uh, implementarea, și părțile au fost de acord să evalueze modalitățile de a face o monitorizare comună și de a evalua implicarea societății civile. Se va depune în acest sens o propunere la următoarea reuniune de lucru. În ceea ce privește prevederile specifice pentru comerț și dezvoltare uh, durabilă, mă scuzați, părțile au fost mai degrabă favorabile acestei idei, faptul că trebuie să se negocieze și să se facă o analiză exhaustivă. Ne aflăm într-o primă etapă. Suntem în etapa negocierilor post-Cotonou și am început să negociem prevederile generale comune care se vor aplica Um, tuturor statelor ACP, inclusiv partenerilor din acordul interimar, facem tot posibilul pentru a avea norme puternice pentru drepturile muncii, pentru mediu, pentru comerț și dezvoltare durabilă. Este o prima etapă în care ne aflăm. Și după aceea, după ce intră în vigoare acordul post-Cotonou și după ce expiră acordul de la Cotonou, oricum va trebui să facem niște ajustări tehnice și vom întreprinde toate demersurile necesare pentru a vedea unde ne situăm. În ceea ce privește plasarea pe lista neagră, e dincolo de domeniul de aplicare al acordului de parteneriat, acord interimar. Dar, ca și la reuniunea pe care am avut-o cu Samoa în contextul Comisiei Acordului Interimar, ne-am angajat într-un dialog, am uh, discutat acest subiect și s-am oferit garanții cum că se va ocupa de acest subiect într-un mod constructiv pentru a găsi o soluție. Acest acord poate fi extins pe diferite domenii pot fi adăugate anumite servicii mai târziu dacă părțile sunt dispuse să o facă. Papa Noua Guinee este prima parte um, a acestui acord și deja și-a exprimat interesul de a lansa niște discuții cu noi uh, pentru asta. Cel mai important element este implementarea acordului curent în formula sa actuală și apoi să vedem ce se întâmplă cu procesul post-Cotonou, cu aderarea și apoi să analizăm și alte domenii, cum ar fi serviciile. Referitor la diversificare acum. Este un comentariu relevant, vă mulțumesc. de adevăr acest acord de parteneriat este o situație de tip win-win, câștig de toate părțile. Acordul acesta a fost în beneficiul părților care îl implementează, mai ales, de exemplu, pentru Papua Noua Guinee, țară care a implementat cu sârguință tot, de la bun început, din 2011, și sunt dovezi clare cu privire la impactul favorabil. Sunt mai multe investiții care au venit cu efecte pozitive și au oferit zeci de mii de locuri de muncă, mai ales femeilor din țara respectivă. Acum uh, explorăm uh, alte piste pentru a vedea cum putem să duplicăm uh, poveștile acestea de succes în domeniul agroindustrial, de exemplu, sau în ceea ce privește producția de uh, ulei de cocos uh, sau de cacao. E clar și e evident că Samoa vrea să fie și a parte acestei evoluții și aceste dezvoltări. Acordul de la Cotonou este acordul cadru, aici este încadrat acordul interimar, acolo sunt conținute elementele esențiale cu privire la drepturile omului și toate măsurile care pot fi luate în caz de încălcări. Uniunea Europeană va implementa în continuare aceste măsuri. Procesul de negociere e clar structurat Acordul post-Cotonou va fi negociat într-un an de zile. Mulțumesc, David. Very brief, uh, thank... Foarte pe scurt, mulțumesc Comisiei pentru răspunsul foarte complet. Aș spune un lucru însă. Uniunea Europeană nu șantajează sau nu pedepsește Samoa. Avem uh, Everything But, arm, but Arms, avem statutul de țară mai puțin dezvoltată a Samoei, încercăm să remediem uh, situația și, bineînțeles, Comisia a subliniat faptul că instrumentul iterimar va da roade în uh, curând și va deveni un adevărat instrument de ajutor. Deci nu văd de ce nu am aprobat această cerere până la urmă, pentru că, oricum, pentru populația din această țară sunt numai beneficii, chiar dacă nu foarte mari. Data limită 6 noiembrie la 6 seara, data limită deci pentru amendamente. Punctul 13. Produse medicale, certificat suplimentar de protecție. Îi dau cuvântul doamnei Lola Sanchez Caldentei, vă rog. Da, o întrebare. Am auzit ce a spus comisia, însă n-am primit niciun răspuns în legătură cu decizia comisiei din iulie 2018 în care se spune că Samoa va putea proceda la schimburi comerciale în lipsa contingentelor. Asta înseamnă că se pot face abuzuri pe partea cu Australia și cu Noua Zeelandă. Da, mulțumesc că am uitat, într-adevăr, să vă răspund la această întrebare. Australia și Noua Zeelandă, într-adevăr, sunt principalii exportatori către Samoa. În momentul în care am uh, negociat uh, oferta de acces pe piață cu Samoa, uh, asta a fost menționat și am ajutat pentru că ei nu se tem că vor fi inundați de produse europene, pentru că nu noi exportăm foarte mult acolo, mai mult piese și piese de schimb și mașini înalte, ei se tem mai mult de ce vine din Australia și din Noua Zeelandă ca importuri. Și pe baza uh, acestor clauze din acord, se poate întâmpla așa ceva. Însă există o clauză acolo. Dacă Samoa intră în acordul uh, european IPA mai târziu decât acordul uh, regional, înseamnă că tot ce, a ce a acordat uh, Samoa către Uniunea Europeană trebuie să acorde și către Australia și Noua Zeelandă, în mod automat. Însă noi suntem cu un pas înainte, totuși, și acordul nostru IPA cu Samoa va intra în vigoare înainte de acordul cu Australia și Noua Zeelandă. În orice caz, să știți că s-a luat în considerare acest lucru în cazul în care calendarul ar fi inversat și în aceste condiții uh, Samoa ar fi protejată pentru că din liberalizare se exclud anumite produse, tocmai acele produse importante din Australia, importante din Australia și Noua Zeelandă. Acum, haideți să vedem cu produsele medicale, doamna Sanchez. Mulțumesc foarte mult, uh, în primul rând. Aș dori să-mi permiteți să discutăm despre aceste certificate suplimentare de protecție pentru medicamente aș merge dincolo de propunerea legislativă propriu-zisă. Organizațiile pacienților, medicii, personalul medical în general uh, sunt foarte atenți la evoluția acestui dosar și vreau să îi și uh, îi salut în acest sens. Această extensie acordată de protecție medicamentelor uh, nu, mă refer la brevete, care în momentul în care sunt extinse pot uh, să coste vieți uh, omenești. În uh, momente în care brevetele ajung la scadență, în condițiile în care statele membre nu reușesc să acopere furnizarea cu medicamente la prețuri convenabile. Iată de ce astăzi, în acest context, nu trebuie să ne gândim numai la uh, ce se întâmplă cu aceste brevete, sau aceste certificate suplimentare, uh, dorim chiar să le contestăm uh, menirea de a fi, pentru că rezultatele sunt cel puțin dubioase. Aș dori să avem o abordare pragmatică. Consider că avem posibilitatea de a face progrese aici și sper că toți raportorii în umbră își vor da concursul, astfel încât acest text să fie sprijinit de toată lumea în orice caz de majoritate. Mulțumesc uh, Comisiei pentru propunere. Propunerea care uh, atenuează anumite efecte negative din uh, legislația respectivă, însă în aceste condiții diagnosticul nu este suficient. Și tocmai asta, din păcate, face comisia. Eu zic totuși să mergem dincolo de această constatare. Și aici, pe trei axe. În primul rând, intrarea pe piața unui produs medicamentos în, deci în Europa. În momentul în care brevetul, certificatul respectiv ajunge la scadență. Bineînțeles că ă, trebuie să existe reguli de joc echitabile între toate firmele când vine vorba de generice. Pacienții ă, profită și ei, ca și statele care scot mai puțin bani din ă, buzunar. Să ne gândim și la firmele care produc sau companiile farmaceutice care uh, produc genericele și care să poată să intre pe piață exact în momentul în care brevetul ajunge la scadență. E foarte important asta și noi trebuie să promovăm acest aspect ca și Parlament uh, European. Apoi, uh, ce se întâmplă cu certificatele suplimentare de protecție în vigoare? Și acestea trebuie cuprinse pentru că, uh, bineînțeles, uh, factorul timp este foarte important. Mă refer la producția de uh, medicamente generice. Tot felul de pacienți așteaptă anumite rezultate, rezultate concrete. Excepțiile care se propun aici nu înseamnă că ă, brevetele nu pot fi fructificate până la sfârșit, dar tocmai în momentul în care brevetul ajunge la scadență, în acel moment se poate ă, valorifica, se poate produce un produs generic în Uniunea Europeană. Ă, transparența, etichetarea și așa mai departe. Este important ca pentru tot ce înseamnă exporturi să se pună uh, o uh, etichetă specifică pentru a evita abuzurile. Dar nu trebuie să luăm măsurile greșite aici. Putem să fim mândri de faptul că avem uh, în Europa un sistem de trasabilitate mulțumită directivei în vigoare și funcționează foarte bine. Astăzi tehnologiile ne permit uh, să știm proveniența medicamentelor pe care le luăm cu condiția ca pachetul sau cutia de medicamente să fie bine sigilată. Tot ce trebuie este ca uh, și companiile mici și IMM-urile să poate să fie protejate în condițiile în care doresc să invoce acea, acele excepții. Autoritățile de supraveghere sanitară, bineînțeles, trebuie să asigure că sănătatea populației nu este periclitată. Însă, ce facem cu informațiile comerciale deținute de către firme în materie de exporturi, data și așa mai departe. Faptul că de a dezvălui aceste informații uh, este în detrimentul firmelor europene care fabrică, uh, produc uh, generice și nu aduce, nu aduce nimic în plus nici statelor și, sau guvernelor și nici cetățenilor. Ideea este de a avea un teren de joc uh, echitabil în acest uh, context. Voi depune amendamente în acest sens și, bineînțeles, vom discuta cu celelalte grupuri politice pentru a ajunge la un bun acord. Uh, domnul Fielner, mulțumesc foarte mult! Eu să știți că m-am metafotozat în Daniel Gaspari, în numele lui vorbesc. Cred că aici avem totuși perspective diferite. Noile medicamente, fructul unor inovații, nu cad din cer, ci ele sunt rodul unui proces care înseamnă timp și bani, care asta înseamnă deci pentru companiile farmaceutice care le produc, timp și bani. Și fără proprietatea intelectuală fără drepturi de autor în acest domeniu, drepturi de proprietate intelectuală, n-am, n-am mai avea noi medicamente inovati, inovatoare în acest domeniu. Acest certificat suplimentar a fost introdus pentru a uh, compensa timpul foarte lung de aprobare a unui medicament și care grevează uh, Uh, impactul uh, brevetului. Deci a fost o soluție pentru această problemă. Acum Comisia în fața acestei provocări încearcă să găsis, găsească un echilibru foarte greu de găsit între faptul că nu trebuie uh, să împiedicăm noile medicamente să apară în Europa, deci medicamente inovative, pe de altă parte să poată să permite Europei ca și la producția de generice să fie fruntașă și în orice caz să înfrunte alte, alte puteri pe plan internațional. Noi credem că propunerea Comisiei este bună în cadrul uh, acestei inițiative legate de certificatele suplimentare. Deci zicem că această propunere este bună de la Comisie. Pe de altă parte, nu ne satisface propunerea raportoarei, care foarte clar uh, este părtinitoare în favoarea genericelor. Dacă nu apar uh, noutăți și uh, inovații, uh, Asta nu trebuie, bineînțeles, să fie pusă pe seama genericelor. În orice caz, credem că și în contextul actual o piață echilibrată este posibilă. În orice caz, propunerea Comisiei mi se pare bună. Și încă un lucru. Aceste certificate suplimentare nu numai că fac parte integrantă din legislația de protecția uh, drepturilor de proprietate intelectuale, face, acestea fac parte și din uh, legislația comercială. Asta face parte și din tot ce uh, am negociat cu CETA și astfel uh, am dezmințit eforturile pe care le-am făcut atunci când am negociat acest capitol. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Mosca, din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru propunere, ne considerăm că este o propunere bună și credem că poate duce la efecte pozitive pentru cetățenii noștri. Cu toate acestea, dorim să evidențiem uh, câteva puncte din această propunere și câteva elemente importante din punctul nostru de vedere. În primul rând, noi considerăm că obiectivul principal rămâne să uh, garanteze uh, valoare economică cu creștere economică în Europa și uh, ocupare, fără a submina uh, regimul actual privind proprietatea intelectuală. Și deci credem că ar trebui să menționăm Uh, să menținem uh, propunerea din evaluarea de impact efectuată de comisie și aș dori să subliniez uh, trei aspecte importante pentru grupul nostru. În primul rând, efectul de derogare pentru cetățeni și capacitatea acestei propuneri de a da posibilitatea cetățenilor să aibă acces mai ieftin la uh, medicamente, mai ales la, deci, la biomedicamente și la deci, medicamente biosimilare și uh, generice. Apoi, efectele asupra industriei. Sigur că noi suntem pentru concurență, pentru uh, competitivitate în acest domeniu, dar am dorit să ne asigurăm și că piața farmaceutică rămâne echitabilă și acesta este motivul pentru care spunem că este important să investim în cercetare și dezvoltare și, în al treilea rând, uh, această derogare va avea efecte pozitive și pentru economia europeană. Acestea au fost elementele specifice importante pentru noi și acestea fiind spuse, aș dori să spun că suntem de acord cu uh, propunerea raportorului în încercarea de a găsi un echilibru uh, pentru toată lumea dar am dori să se facă schimbări în ce privește notificarea și aplicarea derogării. Noi considerăm că ar trebui să se aplice tuturor uh, uh, produselor viitoare pentru a evita uh, încălcarea drepturilor privind proprietatea intelectuală. În ce privește procesul de notificare, noi susținem un sistem care să ofere uh, Uh, suficiente informații în ce privește deținătorul licenței respective, dar uh, fără a divulca, divulca uh, informații sensibile în ce privește producția de medicamente generice. Iar în ceea ce privește aceste oficii, aceste ghișee unice, deținătorii de licență ar trebui să transmită notificarea. Iar în ceea ce privește regulamentul, Noi considerăm că din prima zi posibilitatea ar trebui să da posibilitatea de a permite uh, acestor medicamente să intre pe piață, deci încă o dată din prima zi să se creeze condițiile în acest sens. Iar în ceea ce privește aplicarea derogării, noi nu sprijinim propunerea raportorului de a aplica uh, derogarea uh, uh, pentru că s-ar încălca drepturile de autor. În fine, noi considerăm că putem să cooperăm cu toții în, uh, pentru a găsi o soluție în avantajul uh, uh, cetățenilor. În numele cre ului vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte noi credem că Uniunea Europeană ar trebui să aibă posibilitatea, bineînțeles, să asigure uh, principiul concurenței uh, legale, loiale, uh, loiale pentru producătorii de medicamente similare și pentru generice. Um, știm că în Europeană normele sunt foarte stricte în acest sens și credem că ele ar trebui să fie uh, diluate uh, conform evaluărilor în 2020 vor apărea, uh, vor expira brevete pentru o valoare de 90 de uh, miliarde de euro. Deci industria noastră uh, farmaceutică este avantajată, credem noi, deci are un avantaj comparativ pe piață, însă uh, principiile care se aplică în prezent sunt mult prea stricte. Bineînțeles că trebuie să avem bariere cerințe foarte clare pentru a nu uh, avea asista la o reexportare uh, pe teritoriul Uniunii Europene dar trebuie ca companiile europene să se poată dezvolta pentru că știm că concurența nu doarme, mai ales în China. Deci, grupul nostru sprijină uh, propunerea Comisiei, chiar dacă avem ceva rezerve. Mă gândesc, de exemplu, la SPC-uri uh, cărora uh, ar trebui să uh, le aplice schimbări și când, pentru că consecințele pot fi foarte importante. De exemplu, am dorit ca schimbările din regulament să fie în favoarea companiilor, mai ales în favoarea IMM-urilor. Dar, în orice caz, vom înainta câteva amendamente și sperăm să cooperăm în continuare foarte bine cu doamna raportor Uh, pentru tot ce ține de uh, chestiunile generale legate de brevete și de medicamente biosimilare. Bineînțeles că nu se poate să rezolvăm în acest uh, aviz toate problemele, dar clar, va trebui să găsim un echilibru între industria farmaceutică și industria medicamentelor generice. Trebuie să ajungem la un echilibru, dar bineînțeles că acest aviz care este foarte succint nu poate rezolva aceste probleme. Mulțumesc din partea Comisiei doamna Frau Hoiven. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, deputaților care au luat cuvântul pentru observații și pentru faptul că au salutat uh, această propunere a Comisiei. Aș dori să uh, reacționez și eu. Am înțeles că toată lumea își dorește să avem un acces sporit la medicamente. Aș dori să vă reamintesc că, că această propunere care vizează piața unică, tocmai Asta încearcă să facă, deci să stimuleze competitivitatea industriei farmaceutice. Bineînțeles că dacă reușim asta, efectele vor fi pozitive și în uh, celălalt domeniu al uh, accesului la medicamente. Și asta se explică foarte clar în uh, propunerea noastră. În orice caz, prin această propunere încercăm să ne asigurăm că companiile europene pot să beneficieze de pe urma competiției globale Uh, și pe aceste piețe noi pentru uh, generice și biosimilare. Dacă permitem companiilor europene să investească în Europa uh, cu scopul de a, de a exporta înspre tărți, țări terțe, trebuie să ne asigurăm că afacerile rămân, companiile rămân în Europa și deci că cetățenii europeni au acces la medicamente europene mai ales înțeles, bineînțeles, după ce uh, expa, expiră protecția ISPC în Europa. Deci, bineînțeles că există o legătură directă între competitivitate și accesul la medicamente. Acum aș dori să fac câteva observații legate de cele ce s-au spus în dezbatere. În primul rând, în ce privește calendarul. V-am explicat care a fost abordarea noastră. Bineînțeles că noi suntem pentru o intrare în vigoare cât mai rapidă a derogării, dar trebuie să ținem cont și de faptul că în acest domeniu vorbim de uh, drepturi de proprietate intelectuale. Deci uh, SPC-urile nu au fost inventate, deci ideea este să avem uh, o abordare echilibrată care să nu uh, intre pe drepturile deja acordate, ca să spunem așa. În ceea ce privește uh, garanțiile, faimoasele safeguards, unii au făcut uh, propuneri. Noi am introdus uh, aceste garanții suplimentare pentru că s-ar putea să asistăm la situația în care în timpul uh, protecției SPC produsul respectiv să fie uh, produs în Europa și deci considerăm că e nevoie de uh, astfel de, uh, de, de uh, jaloane pentru a evita producerea clandestină acestor uh, produse pe teritoriul Europei. Dar în orice caz noi nu vrem ca aceste uh, jaloane să fie uh, Uh, o povară administrativă suplimentară. Din punctul nostru de vedere, propunerea este echilibrată, dar bineînțeles că am notat și uh, sugestiile dumneavoastră. Nu sunt de acord cu faptul că nu există suficiente safeguard-uri. Uh, noi avem identificatorul unic, el există, dar este foarte diferit de safeguard-urile pe care le introducem prin propunerea noastră aș dori să mă refer la întrebarea domnului Fellner în numele domnului uh, Daniel Caspari. Cum propunerea aceasta se potrivește cu eforturile noastre cu uh, privire la uh, deci, acordurile comerciale? Într-adevăr, introducerea acestei derogări de, exporta, de export reflectă dorința noastră de a elimina treptat uh, SPC-urile la nivel global. Am avut uh, recent un acord uh, cu Canada, relativ recent. În acest acord am uh, eliminat treptat un regim SPC. Deci, iată, există o complementaritate totală aici. Deci vom continua să depunem eforturi în domeniul acordurilor comerciale și dorim doar să ne asigurăm că dacă mai persistă divergențe, Europa și companiile europene nu trebuie să plătească oalele sparte. Deci trebuie să ne asigurăm că companiile europene concurează pe picior de egalitate, în condiții egale la nivel mondial. Și să ne asigurăm și că nivelul de protecție e sporit uh, la nivel mondial. Deci noi considerăm că avem uh, o complementaritate de plină între cele două opțiuni. Mulțumim foarte mult, uh, doamna raportor. Mulțumesc, da, foarte pe scurt, domnule președinte. Aș dori să fac câteva precizări. În primul rând, nu trebuie să uităm că eu și grupul meu și Comisia Europeană nu dorim să subminăm uh, drepturile uh, investitorilor în ceea ce privește SPC-urile cel puțin în orice caz, nu în uh, perioada de sau în, durata, în termenul de validitate al SPC-ului. Noi doream doar ca companiile europene să fie uh, în, pe picior de egalitate cu companiile uh, mondiale, mai ales după ce expiră SPC-ul. Acum, încă o precizare, această propunere încearcă să contracareze uh, efectele negative uh, care au apărut cu introducerea sistemului SPC. Sistemul este în vigoare, nu vom putea să-l abrogăm, dar companiile terțe vor continua să uh, continua să poată să vindă, vândă medicamentele generice în țările în care nu se prelungește SPC-ul, ceea ce va încuraja ca companiile din acest domeniu farmaceutic să delocalizeze uh, activități în țările terțe. Va trebui să treacă luni Uh, sau ani poate pentru ca uh, producția să uh, se facă în Europa, ori dacă medicamentele sunt produse în țări terțe, ele ar putea să vină în Europa din prima zi. Comisia a cerut un studiu în care nu se știe, ce să se vadă ce se întâmplă cu banii care vor uh, rezulta din urma acestei politici de monopol. Nu se știe ce se va întâmpla cu acești uh, bani. Și dacă nu avem date suficiente la dispoziție, nu putem ajunge la o concluzie clară. Deci uh, e foarte simplu. Apoi acest regulament de derogări ar trebui cu adevărat să fie folosit, dar bineînțeles că nu trebuie să punem bețe în roate politicii de dezvoltare, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să ne asigurăm că politica de dezvoltare uh, mm, uh, deci uh, stimulează activitatea de producție în domeniul farmaceutic. Termenul pentru amendamente 7 noiembrie la ora 18 seara. Deci. Mulțumim. Am încheiat punctul 13. Cum putem trece la punctul 14, instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare IPA 3. Raportor este domnul Borelli. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulament de față conține un aspect uh, foarte delicat legat de viitorul Europei, și anume capacitatea sa de a se deschide față de exterior, fără a străda valorile valorile și drepturile fundamentale. Și există aici două premize. În primul rând, țările candidate la aderare fac parte dintr-un concert, dintr-un context geopolitic uh, foarte special și complicat în comparație cu valurile de lărgire precedente. Apoi, apartenența la Uniunea Europeană înseamnă respectarea unor principii fundamentale, inclusiv cele legate de politica comercială. În acest sens, este important să existe un instrument uh, de sprijin pentru aderare pentru acele țări care doresc să se apropie de Uniunea Europeană. Dar cu o verificare și monitorizare permanentă a cheltuielii acestor bani pentru scopurile menționate. Cât privește partea specifică legată de comerț în cadrul strategiei de extindere, Aici am pus accentul pe mai multe lucruri. În primul rând, lupta împotriva contrafacerilor și a contrabandei care nu trebuie să împiedice o dinamică pozitivă comercială, de schimburi comerciale între, cele, între părți, însă practicile ilegale nu au făcut decât să se multiplice și atunci este foarte clar că cooperarea vamală trebuie să se intensifice. Principiul de bază al relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și țările terțe îl reprezintă respectarea unui cadru legislativ sigur. Însă, Uniunea Europeană uh, în relația sa cu Turcia a ținut să nu uh, observe faptul că această țară a avut o serie întreagă de măsuri protecționiste și de necooperare vamală. Da, s-au făcut uh, progrese deosebite împotriva luptei, uh, împotriva criminal, criminalității organizate, dar dincolo de asta trebuie ca investițiile străine și schimburile comerciale trebuie să fie protejate uh, luptând împotriva corupției și împotriva obstacolelor nejustificate în calea schimburilor comerciale. Eu sper că această primă versiune a textului va putea fi mulțumită dumneavoastră, mulțumită dumneavoastră să fie, deci, uh, îmbunătățită. Mulțumesc! Um... Mulți bani în joc. Din partea socialiștilor? A, nu, PP-ul întâi. Îmi cer scuze. Domnul Hansel, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. O înlocuiesc pe doamna Andrichene care mi-a transmis contribuția ei. Aș dori să mulțumesc raportorului uh, INTA pentru acest aviz de uh, instrumente de asistență pentru preaderare. Cooperarea a fost excelentă până acum. Acest uh, instrument are ca obiectiv stabilitatea, securitatea, dar și redresarea economică. Asistența pentru preaderare este un, o investiție în viitorul europene se asigură că uh, Europa este mai sigură și mai prosperă, pentru că sprijină stabilitatea și prosperitatea vecinilor noștri apropiați. O astfel de politică puternică uh, încurajează aceste țări să se apropie de Uniunea Europeană, se liberalizează uh, comerțul cu aceste țări aproape în toate domeniile. Țările în faza de aderare trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea, trebuie să înfăptească și reforme pentru a uh, se uh, asigura că economia de piață funcționează, să sprijine IMM-urile și să investească în economia durabilă. Un mediu de afaceri sănătos și lupta împotriva corupției sunt factori cheie pentru a atrage noi investitori. Pentru a primi uh, asistență de la instrument, uh, Uh, țările respective trebuie să uh, făptuiască reformele necesare pentru a uh, se asigura că sistemele economice, politice și juridice se aliniază cu sistemul european. IPA 3 ar trebui să fie instrumentul care să sprijine țările, mai ales din Balcanii Occidentali și din Turcia, pentru a, a înfăptui reforme, pentru a combate corupția și pentru a încuraja dezvoltarea economică. În acest sens, tot ce ține dezvoltare economică, competiție uh, transparentă, uh, toate aceste prevederi ar trebui să figureze în regulament. Dar principiul uh, condiționalității stricte trebuie să domine, respectiv să se uh, suspende uh, acordarea de fonduri, uh, de fonduri dacă aceste țări nu respectă democrația și statul de drept felul în care sunt uh, cheltuite fondurile europene trebuie să fie extrem de transparente. Transparent. Iată care sunt uh, ideile pe care doamna Andrichene le folosește pentru a pregăti amendamentele. Stas Mavrida, Alesia Mosca. Vorbesc în numele raportorului nostru, domnul Mavridas. În primul rând, el își cere scuze că nu poate fi prezent la această dezbatere importantă din motive practice. Mulțumesc raportorului pentru ultimul proiect de text. Este primul schimb de opinii și voi fi succint și precis totodată. IPA este un instrument crucial care susține reforma politică și economică în țările de aderare. Învățămintele trecutului trebuie să fie reflectate în această propunere revizuită. Dacă vrem să promovăm pe mai departe politica de extindere, trebuie să îmbunătățim procesul de extindere și trebuie să arătăm o distribuție echitabilă teritorială pentru a avea un echilibru la nivelul fondurilor pretutindeni într-o țară și să ne asigurăm că toți cetățenii din diferite pături sociale sunt primii care să beneficieze. În al doilea rând, este foarte important să introducem niște condiționalități în ceea ce privește distribuirea fondurilor, asta bazându-ne pe progresul de reformă sau pe, din potrivă, deteriorarea situației, în ceea ce privește, exemplu, dimensiunea socială sau drepturile omului. În al treilea rând, un alt element esențial se referă la monitorizare, căci trebuie să creăm un mecanism de monitorizare eficientă pe întreg procesul de distribuire a fondurilor și să implementăm uh, normele IPA. Avem nevoie de o dimensiune socială mult mai puternică în uh, politica de extindere. Nu în ultimul rând, să îmbunătățim nu doar eficiența, ci și vizibilitatea în rândul populațiilor uh, beneficiare. Lista de mai sus uh, nu este una exhaustivă. Vom avea timp de detalii pe mai departe și așteptăm cu nerăbdare o discuție fructuoasă, o cooperare bună, mai apoi la reuniunile raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Heidi Hautala! I assume that uh, uh there are some technical... Mulțumesc! Sunt niște chestiuni tehnice legate de proiectul de raport, dacă nu mă înșel, căci multe lucruri par cumva să vină în adăugarea raportului. Dar ele par să fie aici șterse. Deci nu știu. Aș vrea să nu existe niciun fel de disonanță cognitivă sau poate sunt doar eu. Unele justificări sunt în italiană. Pentru noi, cei care nu vorbim italiană, e foarte greu să ne dăm seama ce vrea să spună domnul Borelli cu adevărat. Vă rog din suflet să vă asigurați că se vor face corecturile tehnice necesare în raport. Și apoi, oricum, ce vreau eu să sugerez este ca acordul de stabilizare și asociere cu UE să fie privit în contextul general în ceea ce privește relația cu aceste țări per total, ca să ne asigurăm că accesul la piață să fie obținut în special prin alinierea legislației naționale la chiul UE. Este cel mai important pentru țările de extindere pentru a face comerț extins cu noi. Cred că asta lipsește cumva din raport și e posibil să vină amendamente în acest sens din partea noastră. De asemenea, este foarte important să ne asigurăm că liberalizarea comercială prin acordul de stabilizare și asociere să fie făcută și să fie vorba de un proces asimetric și gradual, în așa fel încât să nu fie șocuri negative din cauza economiilor fragile. Iar procesele acestea trebuie să fie gestionate lin. În ceea ce privește Turcia și Uniunea Vamală, credem că este nepotrivit să se sugereze noi elemente politice în cadrul relațiilor economice cu Turcia. Credem că relația cu Turcia, inclusiv relația economică, a trebuit să fie dezbătută cu alte prilejuri, IPA 3 adaptându-se automat. În consecință, mulțumesc, doamna Kilberger de la comisie are acum cuvântul. Mulțumesc! Voi fi succintă. Înțelegem că trebuie să existe o deschidere a cadrului comercial – mai ales în ceea ce privește înlăturarea barierelor tarifare și non-tarifare. Independența judiciară este și ea foarte importantă, lucrăm pe asta. E vorba aici și de nevoia de a consolida măsurile anticorupție. E posibil un amendament uh, de discutat aici? Amendamentul 9. E vorba de faptul că resursele financiare din IPA 3 ar putea fi folosite doar dacă monitorizarea indică că beneficiarii de la anexa 1 progresează înspre atingerea unor obiective specifice, așa cum s-a subliniat anterior. În primul rând, vreau să spun că intenția din propunere este să ne îndepărtăm de la anvelopele pentru țară. Vrem să ne orientăm mai mult uh, pe un cadru de performanță și înțelegem pe deplin propunerea făcută în acest amendament, dar nu suntem siguri că este pe de întregul adecvată măsura, căci obiectivele din IPA 3 care sunt să ofere asistență unei țări pentru a atinge obiectivele nu să privească atingerea obiectivelor ca fiind o prerechizită, o precondiție, mă scuzați, pentru oferirea consilierii. Cam atât din partea noastră, mulțumesc. Mulțumim, domnul Borelli. Grazie per... Uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii pozitive. Da, nu este decât o primă discuție. O să avem timp să vedem cum evoluează acest dosar. Mă voi asigura că și la traducere și din punct de vedere tehnic voi putea să îmbunătățesc acest, acest dosar cu ajutorul colegilor, printre altele. Mulțumesc! Mulțumim! Deci, termenul pentru amendamente este 8 noiembrie la orele 18. Am terminat cu punctul 14 de pe ordinea de zi. Trecem acum la discuția în comun 15, 16, 17. Raportoarea vine. Luăm un minut pauză. Okay. Dear colleagues, 15, 16, 17, it's on. Dragi colegi, punctele următoare se referă la delegația ad hoc către Sahara Occidentală. E vorba de acordul uh, sub forma unui schimb de scrisori uh, între Uniunea Europeană și Regatul Maroc. raportoare pe toate aceste subiecte este doamna Lalonde. Și primește acum cuvântul pentru vreo 4-5 minute. Vă rog. Monsieur le Président, merci. Domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să luăm la oaltă aceste puncte de ordinea de zi, pentru că, bineînțeles, ele sunt uh, legate unul de celălalt. Parlamentul a fost uh, invitat să ratifice sau nu acest acord. Este un acord mai deosebit deoarece o hotărâre a CEJ a arătat că acordul între Uniunea Europeană și Maroc nu poate fi aplicabil așa cum este el redactat uh, teritoriului Sahara de Vest. În primul rând, în textul acordului și în titlu trebuie să apară numele acestei regiuni și apoi să se obțină consimțământul populației respective. Curtea de Justiție se bazează pe uh, tratatul de la Viena. Mai mult decât atât, se vorbește despre beneficiile aduse populației locale. Pe baza acestor trei elemente, Comisia a modificat acordul și acesta este cel uh, de negociat. Metoda de lucru aleasă a fost aceea de a avea cât mai multe date de la SEAE și de la Comisie printr-o serie de întâlniri cu aceștia, dar și cu uh, cei din rândul societății civile, uh, inclusiv cu Front Polisario. Ne-am deplasat la fața locului pentru a avea și o misiune de constatare la care au participat de altfel cinci grupuri politice. De fapt, trei grupuri s-au deplasat acolo. Conferința președinților ne-a permis să mergem în Sahara de Vest uh, timp de două zile, în partea teritorială acoperită de preferințele comerciale menționate în hotărârea curții. Deci afectată direct. Acolo am încercat să întâlnim cât mai multe părți interesate posibil din cât mai multe domenii diferite pentru a înțelege mai bine situația am auzit uh, comentarii care spun că misiunea nu a fost echilibrată și că nu ne-am întâlnit cu suficienți reprezentanți ai societăților, societății civile. Vreau să vă spun că la fața locului am comunicat cu reprezentanții societății civile și am stat la dispoziție pentru a uh, discuta cu ei, indiferent de pozițiile exprimate. Unii își doreau să aibă acces uh, mai uh, bun uh, pentru producția lor sau alte interese aparte. Bineînțeles că nu sunt naivă și îmi dau seama că nu puteam să facem totul în această deplasare și să punem pe toată lumea de acord, însă ne-am străduit. Ne-am străduit în condițiile date. În acest sens, putem să spunem că am întâlnit și foarte mulți operatori economici care trăiesc din produsele comercializate uh, și care fac subiectul acordului. Deseori, acordurile negociate merg dincolo de preferințele comerciale. Bineînțeles că este bine ca preferințele comerciale să fie Uh, un lucru vizat în aceste acorduri, de dragul populației vizate. Bineînțeles că aici, în speță, este vorba de mai multă autonomie și de capacitatea ca aceste populații să poată să exporte direct către Uniunea Europeană și să nu mai depinde de autoritatea centrală. Iată concluziile. În primul rând, noi intervenim uh, în contextul unui proces de pace care are loc uh, actualmente, dar el nu trebuie să-l eludeze pentru că trimisul special uh, al ONU uh, dorește să reunească părțile interesate la Geneva pe 6 sau 7 decembrie și suntem în contact cu echipele sale. Deci ținem cont de asta și chiar dacă misiunile noastre sunt diferite, noi uh, avem punți create cu această misiune a ONU. Din punct de vedere juridic, cred că aici, la Parlament, înțelegem că incertitudinile sunt în continuare prezente. Deci, trebuie prudență, mai ales când vine vorba de acordarea de către Parlament a consimțământului. În al treilea rând, nu trebuie să pedepsim populația locală văduvindu-i de aceste preferințe și că dincolo de cum se rezolvă conflictul, aceste populații trebuie să poată să aibă acces pe piața europeană, dincolo de deznodământul politic. Și în al patrulea rând, recomandăm uh, să se ratifice acordul, dar cu niște condiții foarte stricte. În primul rând, să existe un mecanism foarte concret de trasabilitate a produselor care vin din Sahara de Vest, care să permită să se identifice foarte clar ce produs provine din uh, uh acest teritoriu și ce, pro, ce produse vin din restul Marocului această trasabilitate trebuie să fie una care să vizeze fiecare produs pentru ca să se știe exact ce se importă din acest teritoriu. Și asta pentru a spulbera incertitudinile juridice persistente, iar angajamentul autorităților locale și regionale, dar și centrale, este deosebit aici. Apoi trebuie să se monitorizeze foarte clar care sunt efectele implementării acestui acord, dar și tot ce înseamnă impact pe partea de drepturile omului. Iată ce doresc să propun și să promovez și sper, dragi colegi, că îmi veți uh, oferi cât mai multe comentarii și sugestii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum primul raportor din umbră care intervine, domnul Sicu de la PPE, vă rog. Eh, grazie, Ma, innanzitutto... Mulțumesc. În primul rând, eh, vreau să o felicit pe colega noastră pentru că a depus o muncă de înaltă calitate și mai ales eh, a efectuat un tur de orizont foarte complet a, al situației. Practic, o viziune globală o avem astfel și sper că ea se va reflecta în textul acordului. Deci un tur de orizont și o viziune globală a tuturor uh, problemelor tehnice și juridice care apar, fără de care nu putem să înțelegem situația. și fără de care nu putem să ratificăm tratatul cunoștință de cauză. Cred că ceea ce s-a putut face s-a făcut și s-a făcut bine, zic eu. Eu trebuie să-mi amintesc mie însă și să amintesc în general faptul că, că dacă am participat la evaluarea contextului politic, e bine că o facem, dar să nu mergem dincolo și să nu ne depășim rolul și misiunea care ne revin în acest demers. Nu de noi depinde uh, dezandământul acestei situații, pentru că, încă o dată, Comisia INTA are o altă menire. Noi vorbim despre acorduri comerciale și despre ratificarea acestora și nu despre altceva. Și, în acest context, trebuie să înțelegem ce beneficii Uh, sunt pentru cetățenii din această regiune, Sahara de Vest. Și în acest context, uh, trasabilitatea produselor exportate, informații foarte clare legate de originea, de proveniența acestor bunuri comercializate, un mecanism așadar care uh, este în același timp și o condiție exprimată în hotărârea Curții de Justiție. Nu îmi rămâne decât să constat că Marocul, prin guvernul său, e foarte disponibil, dorește să ajungă la o situație și la un acord. Și atunci sprijin pentru acest demers cu precizările pe care le-am făcut. Și aici nu numai trasabilitate ca atare, ci și informații specifice ca să înțelegem exact de unde provine și ce este acest produs care poate să apară pe piața europeană din um, Maroc. Doamna Valenciano. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele grupului meu politic ca raportoare din umbră, căci fostul raportor din umbră a renunțat la funcția sa. Am uh, urmărit de la bun început uh, subiectul de pe vremea când uh, există decizia CEJ, iar coordonatoarea noastră a putut să se ocupe de acest subiect. În numele grupului meu, pot să-i spun doamnele Alond că, de principiu, putem să abordăm pozitiv acest subiect și putem să fim pentru o asemenea reformă a acordului, dar de principiu, după cum spuneam. De asemenea, putem fi de acord și cu proiectul de rezoluție, căci se arată foarte clar care este relația dintre UE și Maroc și în ce direcție ar trebui să se îndrepte. Pentru ca lucrurile să fie structurate mult mai eficient, trebuie să cooperăm pentru ca acordul să poată intra în vigoare și pentru ca regulile UE să fie respectate. Deci, doamna Lalonde, grupul meu cere ca um, condițiile UE să fie respectate. De asemenea, suntem perfect conștienți uh, de cât de grele sunt negocierile, dar vrem să avem o garanție politică și tehnică că acest acord vine în beneficiul cetățenilor Saharei Occidentale, exact cum a cerut și CEJ, și pur și simplu pentru că noi credem în asta. Cerem Marocului o bună cooperare, este o țară prietenă a Uniunii Europene și cred că în acest, sau aceste auspicii va, vor avea loc discuțiile. Doamnă Lalonde, dorim să îmbunătățim textul rezoluției, formulările, pentru a fi un text uh, mai răspicat, care să spună foarte clar care este părerea acestui Parlament, ținând cont și de îngrijorările numeroșilor eurodeputați. Este foarte bine că în rezoluție se spune că în acordul reformat trebuie să se țină cont de deciziile CEJ, căci un asemenea acord este un acord care se face cu Marocul. Vreau să subliniez asta. La fel, e adevărat că rezoluția vizează și drepturile unor cetățeni dintr-un teritoriu foarte complex. Cred că noi toți putem să găsim uh, o parte pozitivă uh, în acest acord de cooperare. Da, adică e vorba de un cadru foarte important și un partener foarte important. Mulțumesc, așa cum domnul Lunes de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi ceva mai succint pentru că nici nu vreau să repet ceea ce s-a spus uh, deja, ce a spus colegii mei, ce a spus domnul uh, de la PPE. În primul rând, mulțumesc doamnei raportor pentru acest text. Cei de la ECR, noi cei de la ECR evaluăm acest text ca fiind unul echilibrat. Ne regăsim în el, e o abordare dublă și, uh, pe de o parte, e vorba de cel mai aprins subiect, constatăm că trebuie să, ofer, să, să, să fie exprimat acordul pentru uh, textul care există deja și pe de altă parte ne asigurăm că mecanismele funcționează în așa fel când produsele din Sahara Occidentală să poată fi trasate din punct tehnic, în așa fel încât uh, autoritățile vamale să se poată ocupa de acest subiect și să vadă care este originea produselor, să facă statistici și așa mai departe, care să fie utilizate. Este o abordare pe care o susține grupul ECR, Totodată susținem și uh, negocierile uh, sub aspiciile ONU vor începe luna viitoare în așa fel încât să existe durabilitate și o soluție fezabilă respectând dreptul internațional, ceea ce este de fapt de la sine înțeles. Acestea fiind spuse, noi suntem deschiși pentru o cooperare constructivă cu raportoarea, cu raportorii din umbră, Cred că putem lucra în baza acestui text pe care noi îl calificăm ca fiind unul echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi Hautala are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt grupuri care nici măcar n-au fost reprezentate în uh, misiunea pe care o discutăm astăzi. Le-am dat deja ascultare și uh, sunt surprinsă că nimeni nu menționează situația rezultată în urma misiunii. A fost o misiune foarte sensibilă. Și ar trebui să începem cu faptul că decizia CEJ din decembrie 2016 e punctul nostru de plecare. Uniunea Europeană nu recunoaște suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale. Apoi, toate acțiunile și pozițiile noastre ar trebui să pornească de aici. Noi suntem Comisia INTA. Evident, trebuie să ne preocupe aspectul comercial de aici. Dar n-am auzit cum că Comisia ar fi fost uh, capabilă să rezolve problema etichetării și trasabilității produselor care vin uh, din uh, Sahara Occidentală. m-aș bucura să aud că aveți soluții neortodoxe, out of the box, dar deocamdată pare să fie misiune imposibilă pentru simplu fapt că Marocul nu vrea să recunoască că Sahara Occidentală este un teritoriu distinct. Exact cum uh, a subliniat Ceș. De asemenea, mai cred un lucru. Trebuie să, că trebuie să recunoaștem că situația drepturilor omului din acest teritoriu ocupat este una extrem de precară. Am văzut cu ochii mei, în misiune, ce se întâmplă cu ONG-urile care promovează autodeterminarea suferă din cauza persecutării permanente a hărțuirii din partea autorităților. Deci, e oarecum aiurea să spunem că situația este matură pentru ca Uniunea Europeană să includă și teritoriile Saharei Occidentale în acest acord. Eu cred că ar fi o greșeală să se întâmple așa ceva. Nu putem vorbi despre benefic bene, adică, fapt, mă scuzați, putem vorbi despre beneficii la uh, cetățeni, dar nu despre asta a fost vorba în decizia CEJ, era vorba de consimțământul poporului, iar ONU a definit asta, frontul Polisario și așa mai departe. Deci, dacă acum uh, încheiem lucrările, ratificăm aceste acorduri, temerea mea este că pierdem ultima pârghie pe care o avem pe lângă Maroc și nu va mai exista o soluție constructivă la acest conflict. E un conflict care trenează deja de decenii. Grupul meu clar nu vrea să-și exprime consimțământul față de aceste acorduri și cu siguranță vor fi și mari provocări juridice uh, și mari obstacole juridice dacă într-adevăr vor fi uh, încheiate aceste acorduri. Cu siguranță, spune președintele. Chiar dacă mergem înainte sau nu. Doamna Miner, Domnule președinte, mulțumesc! Ne învârtim în același cerc. Pe 21 decembrie 2016, CEJ a constatat că acordul cu Maroc nu se adaptează și Saharei Occidentale fără acordul cetățenilor. Frontul Polisario a dat o rezoluție și el apără populația Saharei Occidentale. Comisia face acum o discuție semantică din asta. CEJ uh, cere consimțământul. Comisia spune că va face un sondaj. Frontul Polisario spune că el reprezintă interesele juridice, iar comisia va face un, cumva un sondaj în rândul celor care au legătură cu subiectul. Este un joc cu cuvintele și nu ne convinge. Comisia subliniază nu doar activitatea ONU, ci și propria credibilitate. În plus, E vorba de a avea produse pe piață UE care vin dintr-un teritoriu problematic. Deocamdată nu avem o soluție credibilă la această problemă. Serviciul juridic spune că totul este ok. Cu tot respectul față de cei de la serviciul juridic, nu ei uh, se ocupă de această treabă, ci CEJ. Și prin urmare, ar trebui să ne ocupăm foarte serios uh, de acest subiect, cu CEJ cu tot. se spune că se discută acum între frontul Polisario, Maroc, uh, sub auspiciile ONU. Se ocupă secretarul uh, general de acest subiect. Uh, doamna Lalonde spune că negocierea a început la începutul lui decembrie. Haideți așadar să amânăm o decizie noastră până ce aceste negocieri se vor fi încheiat. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Tiziana Beghin de la EFDD. Grazie, Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegei Lalon pentru proiectul de rezoluție pe care ni l-a prezentat, care circumscrie foarte bine lucrurile importante legate de acordul cu Maroco, Marocul și extinderea acestui acord către teritoriile din Sahara de Vest. Cred că soluția aleasă de colegă arată foarte bine că Aici avem de-a face cu un acord comercial și nu aici este locul și momentul de a rezolva chestiuni politice delicate care se rezolvă de altfel sub egida ONU. Bineînțeles, Marocul este un aliat deosebit al Uniunii Europene, strategic chiar, mai ales când vine vorba de lupta în materie de imigrație clandestină. Și anumite state membre au început deja să blocheze sosirea pe teritoriul lor a unor produse agricole din această regiune. Și este foarte clar că oamenii din această regiune suferă din cauza acestor uh, sancțiuni. Ei trebuie să meargă la Agadir cu marfa lor și să facă față concurenței celorlalți uh, marocani pentru a încerca să-și desfacă produsele. Misiunea noastră acolo, la fața locului, a fost menită pentru a cunoaște mai multe despre situația reală de acolo. Am constatat care este nivelul de dezvoltare agricolă, tehnologică al acestei regiuni Sahara de Vest. Ia, acest nivel de dezvoltare este unul uh, real. Deci nu putem să excludem această populație din acord din potrivă, acordul ar aduce o serie de beneficii, cum ar fi recunoașterea indicațiilor noastre geografice protejate în Maroc, am putea astfel să combatem contrabanda, contrafacerea și am putea să cooperăm cu Marocul pentru a trasa și identifica mai bine produsele din această regiune, dar nu trebuie să existe discriminări pentru operatorii locali și nici pentru lucrători. Anumiți uh, colegi, acum câteva săptămâni, au trimis un mesaj polemic punând sub semnul întrebării deplasarea noastră în teritoriile respective. Noi am uh, întâlnit niște reprezentanți uh, locali și inclusiv din aparținând acelor, acelei asociații și triburi mai controversate noi ne-am întâlnit și cu Sarawi, care sunt împotriva frontului Polisario, dar care își doresc totuși acordul. Deci am întâlnit pe toți. Ideea era să respectăm obiectivul uh, misiunii noastre din partea Comisiei INTA, dorindu-ne pur și simplu să întâlnim producători de produse care sunt exportate în Europa. Pe asta ne-am axat. Vă mulțumesc foarte mult! Now it's Klaus Și acum Klaus Buchner. Mulțumesc! Voiam să fac un comentariu. Ați spus că situația de acolo ar fi foarte complicată. Eu nu cred asta. Nu cred că e complicată. E vorba de o invazie a unui stat, Marocul, a invadat un teritoriu independent și acum discutăm despre relațiile economice cu uh, acest stat și cine să profite. Ne uităm un pic ce a fost cu decizia CEJ. După cum s-a spus deja, nu s-a ținut cont de o parte a deciziei și anume că avem nevoie de avizul poporului Saharei Occidentale, nu de avizul celor care trăiesc acolo, la fața locului. Exact la asta s-a referit decizia CES, ceea ce nu s-a întâmplat. Și în al doilea aspect, și mai important pentru mine, mereu s-a spus că dacă nu încheiem acest acord, atunci va fi în detrimentul populației de la fața locului, căci vom preîntâmpina exportul. Dar din păcate, lucrurile stau în felul următor și chiar recent am aflat iarăși despre această situație. Nu populația Saharei Occidentale e vizată, ci populația care a mers din Maroc într-acolo. Mm, e vorba de cei care au ocupat teritoriile, ei profită. Iar vechii saharabi primesc locuri de muncă de mâna a treia, Uh, dar și în niciun caz nu profită de tot ceea ce înseamnă propriul lor teritoriu. De exemplu, dacă ar fi independenți, dacă ar face ei înșiși export, dacă ar face ei înșiși economie. Uh, exact uh, despre asta am aflat și tocmai de aceea trag un semnal de alarmă cu privire la încheierea acestui acord. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Arena! Alors, <laughs> peut-être, euh, ben, merci à Madame Lalonde pour... Euh, Mulțumesc, doamnei Lalonde, pentru tot ce a făcut uh, pentru acest dosar. Aș dori să vă reamintesc că astăzi discutăm acest acord pentru că există o decizie a curții care spune că acordul uh, trecut este uh, clandestin. În măsura în care produsele din Sahara beneficiază de tarif preferențial, atunci trebuie să avem un consimțământ, acordul populației din Sahara Occidentală, Orientală. Deci, acest Uh, acord este ilegal, aceste produse au uh, intrat pe teritoriul Uniunii Europene uh, în mod clandestin, cum s-ar spune, fără a avea acordul populației. Noi încercăm să corectăm această situație și deci să aliniem la acordul în funcție de decizia curții. Deci revenim la cele două întrebări puse. Prima întrebare legată de acordul populației uh, indigene de acolo și a doua propunere, acordul nu vizează uh, teritoriul Sahara, ci dă posibilitatea uh, de, ca, deci ca produsele din acest domeniu să beneficieze de o prelungire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să depunem eforturi în uh, sensul obținerii unui acord uh, al populației. Comisia a organizat consultări, serviciul juridic ne spune că nu sunt suficiente. Uh, Mm, hotărârea curții nu ne spune cum trebuie să obținem consimțământul sau acordul populației, deci avem de-a face cu un, uh, o problemă foarte greu de soluționat. În ce privește a doua parte, respectiv că acordul nu acoperă produsele din Sahara cu o uh, excepție, înseamnă că trebuie să avem trasabilitatea produselor uh, care vin din acest teritoriu. Această trasabilitate nu există deocamdată, nu există niciun mecanism clar, <laughs> nici statistic. Să nu uităm că Marocul are autoritatea asupra unui teritoriu care nu este autonom aș dori să uh, vă întreb dacă vreți să ne bazăm pe o autoritate marocană care să ne trimită statistici. Deci, cred că ar trebui să avem un mecanism de trasabilitate fizică concretă, cu codul poștal, de exemplu, care să identifice proveniența produselor respective. Și aș dori să o întreb pe doamna Lalond. Credeți că până la ratificare, Comisia Europeană Uh, se va fi asigurat că Marocul acceptă un mecanism fiabil de trasabilitate a produselor care provin din acest teritoriu care nu este autonom, Sahara Occidentală. Asta uh, e întrebarea care ne preocupă. Nu aș dori să ratificăm un acord fără a avea în prealabil un mecanism și să introducem ceva, eventual într-o rezoluție. Clauzele de revizuire, revizuire, rezoluțiile știm în ce constau, eu cred că Parlamentul a fost tras uh, pe sfoară o prima dată și nu cred că se mai trebuie să le facem jocul a doua oară. Până la urmă, miza este credibilitatea noastră a deputaților. Deci, uh, modificările trebuie să fie făcute în acord și nu printr-o rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Schuster. Aș dori să știu și eu Uh, dacă acest uh, mecanism de trasabilitate, sigur, este o chestiune foarte importantă. Deocamdată se spune că în 3 decembrie să găsim o soluție. Avem până la 3 uh, decembrie garanții că avem un acord cu Marocul, deci nu sunt într-un mod ipotetic să ne gândim cum va arăta un astfel de mecanism, un aspect important. Al doilea aspect important de care s-a vorbit deja, e vorba de acordul populației. Aș dori să știu dacă în delegație dacă v-ați uh, întâlnit cu reprezentanții Polisario. Ce au spus? Au spus că sunt de acord sau nu? Și uh, o altă întrebare suplimentară, doamna Lalonde, ați spus că sunteți în contact uh, cu uh, domnul Köle, uh, emisarul special ONU, uh, care a uh, organizat negocieri în 2017. Ce spune el? El e pentru încheierea acestui acord sau nu? pentru că uh, crede că punem paie pe foc într-un conflict uh, pe care <laughs> sperăm la un moment dat uh, să îl rezolvăm. Știm că este o chestiune foarte dificilă, dar de aici întrebarea, care este poziția lui și noi, ce ar trebui noi să negociem înainte de 3 decembrie până a lua o decizie atunci? Uh, Uh, nu înțeleg de ce ne privim așa, de ce trebuie să ne grăbim. <laughs> Am uh, tărăgănat așa de mult uh, lucrurile, de ce să nu așteptăm ianuarie sau februarie să, negocie, să finalizăm negocierile și apoi să luăm o decizie în, cunoș- în cunoștință de, de cauză, pe bază de fapte. Acordurile comerciale, per se, nu sunt nepolitice tot timpul se vorbește de aspectul economiei, de economie, de faptul că se separă economia de politica. Bineînțeles că în astfel de conflicte intervine și politica și deci trebuie să negociem uh, cu sinceritate și să nu facem ca comisia care se comportă ca și când ar fi vorba de o chestiune doar tehnică. Da, tehnica e politică în orice caz. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. E valabil pentru fiecare acord, de fapt. Sunt uh, întrebări uh, la care trebuie să răspundem în plan orizontal, de fiecare dată din punct de vedere legislativ și de aici și răspunderea față de acest dosar. Noi suntem colegiuitor și e vorba despre dreptul popoarelor și apoi despre dreptul economic. Și ca actor pentru dreptul poporului, Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, trebuie să se poziționeze foarte clar uh, față de decizia CEJ să se comporte în consecință și acolo se stipulează foarte clar anumite lucruri. Uniunea Europeană trebuie să negocieze cu frontul Polisario pentru a obține avizăm, mă consimțământul a priori al poporului Saharei Occidentale. Poporul Saharei Occidentale ca regulă, trebuie să-și exprime consimțământul a priori prin, cadrul, în cad, uh, prin frontul polisario față de orice acord internațional care se aplică și teritoriului lor. Este o precondiție pentru a stabili dacă o propunere de acord va fi sau nu în detrimentul uh, cetățenilor sau din potrivă în beneficiul acestora. Am subliniat uh, expres acest citat, pentru că eu cred că este o chestiune centrală care apare cu acest uh, raport și cu modul în care ne comportăm per total față de toată această problemă. De asta depinde credibilitatea noastră. Noi nu am discutat cu acei reprezentanți din acel teritoriu care au fost numiți în decizia CEJ. Și Aici este întreaga problemă, de fapt. Nu o să intru eu în toate detaliile, le-au menționat mulți alți colegi, cum ar fi mecanismul de returnare, mă scuze, de, de trasabilitate, cu uh, cine beneficiază și cine nu de pe urma acestui acord. Cred că ar trebui să ne preocupe o poziționare de principiu a Parlamentului European și nu cred că ar trebui să ne pripim. E o răspundere foarte importantă. Ar trebui să dăm dovadă de transparență și sinceritate și să lucrăm curat, mai ales pentru uh, ceea ce transmitem în afară. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Gabalec. Thank you, Chair. I would like to point... Mulțumesc, domnule președinte. Subliniez că decizia CEJ față de acest acord a implicat uh, consimțământul cetățenilor din Sahara Occidentală și în continuare reprezentantul ONU a recunoscut dreptul uh, societății civile uh, și a spus că părerea lor despre acest acord, după celor de acolo, este negativă. E vorba de o trasabilitate a produselor din Sahara Occidentală, trasabilitate care trebuie să existe înainte de a exprima noi votul față de acest acord. Sahara Occidentală nu este parte integrantă a Marocului, iar noi și cei de la Vama trebuie să putem identifica uh, ce produse vin de unde. Să se facă un mecanism de trasabilitate care să nu fie doar unul formal. Aș vrea așadar să aflu mai multe despre următorii pași în ceea ce privește implementarea trasabilității cu Marocul și cu statele membre. Vă mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumim foarte mult! Iată foarte multe întrebări către comisie. Sabine Hensler, sper că ne va putea oferi răspunsuri corecte și suficiente. Vă rog. Yes, thank you very much, Chair. Um, I would also like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc, doamne raportor Lalonde, pentru un text foarte corect și echilibrat în ceea ce privește acest dosar foarte sensibil. Salutăm raportul care a fost întocmit reiau și eu uh, un mesaj. Cât de important este acest acord pentru stabilitatea investițiilor în regiune, pentru cooperare, cooperare dincolo de domeniile comerciale cu Marocul, dar și pentru populația Saharei Occidentale, pentru dezvoltarea socială, economică și de mediu. S-au făcut foarte multe apeluri pentru trasabilitate, i s-a cerut comisiei găsirea unei soluții out of the box, o soluție mai neobișnuită. Vă ofer o actualizare, spunându-vă unde ne aflăm acum și difer- trei concepte care au rezultat în urma acestei discuții. În primul rând, e vorba de trasabilitate printr-un mecanism de schimb de informații. Acest uh, mecanism uh, e oferit în acord cu Marocul, și se face un schimb de informații, măcar o dată pe an, prin uh, comitetul de asociere. Discutăm acum cu uh, omologii marocani pentru a stabili care va fi conținutul schimbului respectiv pentru că în termen global Marocul este de acord cu propunerea noastră și ar trebui să putem acoperi toate subiectele din raportul Comisiei. Indicatori de dezvoltare în teritoriu, durabilitate, uh, producție, export de produse principale, planuri de dezvoltare și așa mai departe. Asta înseamnă că am putea obține informații detaliate pe o gamă largă de probleme. Apoi, acest mecanism ar trebui să fie implementat cel târziu la două luni de la intrarea în vigoare a acordului. Ne așteptăm însă ca asta să se poată întâmpla chiar mai devreme de atât. În al doilea rând, și aici mi se pare că răspunde mai mult în întrebărilor doamnei Arena și a celorlalți, discutăm la ora actuală cu Marocul despre un mecanism tehnic pentru a face import de date automat pentru a putea colecta informații despre importuri, produse din uh, Sahara Occidentală. Asta ne-ar putea permite să facem statistici în termeni reali, deci nu retroactiv, așa cum ar fi uh, cu primul mecanism ilustrat anterior, ci uh, schimb de informații în timp real, în momentul importului. Acum se discută la nivel tehnic și ne așteptăm să putem avea un mecanism gata implementat destul de repede. Negociem și discutăm cu Marocul și despre asta și am încredere că vom găsi o soluție destul de repede. În al treilea rând, chestiunea etichetării produselor. S-a menționat asta de mai multe ori. Spun un lucru foarte clar. Etichetarea este în afara domeniului acestui acord. E foarte clar că atunci când se face un import de bunuri în Uniunea Europeană, bunurile trebuie să respecte cerințele din legislația europeană. Însă etichetarea este în afara domeniului de aplicare. Lucrăm pe primul mecanism de schimb de informații care va fi la nivel agregat și retroactiv și apoi, în al doilea rând, vom avea și mecanismul în timp real care va genera statistici în momentul importului. Avansăm cât de repede putem cu omologii noștri din Maroc, în așa fel încât Parlamentul European să aibă o vedere de ansamblu în momentul în care trebuie să-și exprime consimțământul. Înțelegem că este un element crucial pentru Parlament. Vom avea o întâlnire și discuții cu Marocul poi mâine și sper să putem reveni aici cu vești bune cât mai repede. Doresc să mă refer la încă un aspect. Au mai fost câteva comentarii făcute în contextul acestor discuții. De exemplu, în ceea ce privește consimțământul și dacă această procedură de exprimare a consimțământului a pus problema așa cum a cerut curtea. Din acest punct de vedere, doresc să mă refer la avizul Serviciului Juridic al Parlamentului, care a spus așa. Procedura de consultare reflectă pașii care pot fi avuți în vedere în mod rezonabil ca fiind disponibili în instituțiile UE pentru a se asigura că cetățenii din țara occidentală și-au putut exprima consimțământul. Curtea a cerut consimțământul, nu ne-a spus însă cum să facem. Noi însă credem, ca și serviciul nostru juridic, că am făcut tot ce a fost rezonabil și posibil și fezabil pentru a obține acest consimțământ. În ceea ce privește apoi uh, situația populației Saharei Occidentale și reprezentația, uh, în felul în care se reprezentată, mă scuzați, în frontul Polisario, iarăși fac trimitere la serviciul uh, juridic și ce a spus el. La punctul 24, serviciul juridic al Parlamentului European sublinează pe bună dreptate că rezoluția o UE nu uh, se referă la definiția, nici la legitimitatea de a reprezenta populația uh, Saharei Occidentale. Frontul Polisario e identificat ca fiind reprezentantul în, politic, în procesul politic, dar definiția poporului în sine nu este clarificată. Nu se definește cine este poporul acolo. Cu privire la un ultim aspect, de ce nu facem asta cu frontul Polisario și în alte părți ale teritoriului? De ce avem noi nevoie ca și acest Parlament? E o autoritate vamală de încredere care să ne ajute să respectăm preferințele. Trebuie să avem posibilitatea de a efectua cereri de verificare pe lângă vamă. Dacă nu, e un risc. Riscul de a avea probleme cu resursele proprii, probleme la cocobu, plus riscul de a acorda preferințe acolo unde ele nu sunt meritate. Deci este foarte important, din punct de vedere vamal, să avem autorități de încredere în țară și în teritorii, acolo unde oferim preferințe tarifare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Sunt trei întrebări adiționale pentru comisie, dar vă rog să fiți foarte succinți și preciși. Heidi Hautala. Um, when the commission says that, uh, Atunci când Comisia spune că etichetarea nu face parte din domeniul de aplicare a acestui acord, vreau să spun totuși că consumatorii aici, în Uniunea Europeană, ar trebui să aibă dreptul să identifice produsele care și-au originea în teritoriile acestea, deci Sahara de Vest. Cum ne garantați că aceste drepturi ale consumatorilor sunt cu adevărat uh, protejate. Și dacă ne, ne uităm uh, la ce spune dreptul internațional, cred că foarte puțin dintre noi aici la Parlament ar putea declara că e normal să ai un acord de liber schimb cu Rusia sau cu Crimea. Uh, cred că aici uh, avem un principiu foarte clar din dreptul internațional care pare să nu, pare, să nu fie luat în serios. Și și eu sper că aici, la Parlament, vom evita uh, o situație foarte jenantă care se preconizează. Domnul Scholz. Um, Eu m-aș lega de un aspect, pentru că văd că Comisia nu renunță la logica sa. Lucruri pe care le tot discutăm, dar nu am primit răspuns la întrebări. De ce insistați să ale alegeți această metodă pentru a rezolva problema? De ce nu doriți să compartimentați uh, problematica și să găsim o soluție pentru toate părțile satisfăcătoare. Dar văd că dumneavoastră vă cantonați la un anumit uh, scenariu, la anumită logică, la ce v-a spus CEJ. Uh, De ce mergeți pe această linie în continuare? Nu ați explicat foarte clar. Dacă am înțeles eu bine, frontul Polisario este împotrivă. Dar din punctul nostru de vedere e foarte important acordul populației pentru că am făcut tot ce a fost uh, în putința noastră și deci mă întreb dacă ONU uh, consideră că frontul Polisario este uh, reprezentantul legitim al populației. Așa vede Comisia lucrurile? Deci, dacă uh, frontul Polisario este uh, reprezentat, uh, este, consideră că frontul Polisario reprezintă populația și dacă frontul este împotrivă, atunci asta este și poziția Comisiei. Deci, ce v-a spus în altul reprezentant ONU? V-a spus că e bine să luăm o decizie pozitivă dacă v-am am pune bete în roate uh, în ce privește soluționarea conflictului. Deci sunt uh, întrebări foarte importante și vă rog dați-ne un răspuns pe șleau, nu așa diplomatic uh, tot felul de discursuri sfărăitoare pe care trebuie să le și interpretăm. Nu de asta avem noi <laughs> nevoie la Parlament. to the questions from Deci vă rugăm poate răspunsuri, răspunsuri clare din partea Comisiei, dacă se poate. Okay. Uh, let me just, uh, in reply to Mrs. Hotela. Ca să răspund doamnei Hautela, ce privește etichetarea, avem legislație în materie în europeană, ea se va aplica tuturor produselor care sunt pe piața europeană, deci se vor aplica practic și produselor din Sahara de Vest, nu va exista ceva diferit sau un regim diferit pentru acestea. Uh, cât privește mm, frontul Polisario și consimțământul din partea acestora, aș da cuvântul colegilor de la SEAE, dar și colegul de la Taxud vrea să spună ceva în plus. O precizare cu caracter tehnic. Mulțumesc! Ne întrebați de ce mergem pe această logică, așa întreabă domnul Scholz. Practic, Asta este singura soluție pentru a acorda preferințe speciale pentru cei din uh, Sahara de Vest și nu există altă soluție în condițiile date. Și din partea SEAE, vă mulțumesc. Consultările au însemnat că i-am inclus aici și pe cei de la Polisario. Pe lângă alte părți interesate și uh, ONG-uri, precum și aleși locali și regionali din, Maroco, din Maroc și din această regiune a Saharei de vest. Am încercat deci să discutăm cu cei de la Polisario în legătură cu acest subiect, în legătură cu consimțământul lor repetat, am tot uh, reiterat invitația noastră la dialog, uh, iar uh, această invitație nu s-a soldat cu succes. Nu am primit un răspuns în acest sens. Însă, după ce am încercat să-i contactăm prima dată, Frontul Polisariu a publicat un comunicat de presă în care a spus cel puțin un lucru și anume că nu sunt de acord cu acest acord, nu din pricina lui ca atare, ci pentru că nu sunt considerați de către Europeană ca fiind singurul interlocutor valid în acest proces de negociere. Deci ei nu resping ca atare acordul și menirea sa, ci au o poziționare politică și așa stă situația. De ce nu poate Uniunea Europeană să uh, spună că Polisario este singurul său interlocutor natural în aceste negocieri? De ce? E foarte simplu. Și anume, niciunul dintre statele membre, pe lângă multe alte state membre ale ONU, nu recunosc pur și simplu Polisario și nici Republica autoproclamată de aceasta, adică Republica Arabă Sahariană pe care au declarat-o aceștia. E un lucru sau un fapt obiectiv pe care trebuie să-l luăm în considerare în momentul în care avem negocieri de acest tip. Deci, uh, real politic, uh, dar și diplomație, uh, tot asta înseamnă să ne bazăm pe fapte obiective dacă ar fi să mai uh, reacționez și la alte comentarii făcute aici. Ce crede ONU despre asta și de ce să ne precipităm, așa cum uh, s-a spus aici? De ce să ne precipităm așadar cu această votare? În primul rând, poate că ați auzit o parte dintre dumneavoastră uh, ce a declarat domnul Horskăler la INTA, dar și la AFET acum câteva luni ONU și domnul Col pur și simplu nu-și asumă nicio poziție în acest domeniu, cu excepția faptului uh, că Uniunea Europeană și alte părți internaționale sunt ținute de dreptul internațional, inclusiv uh, Consiliul, mm, rezoluția Consiliului de Securitate a ONU și așa mai departe. Și ar trebui să acționeze astfel încât să nu prejudicieze în niciun fel uh, procesul de pace în curs în Sahara de Vest. Propunerea în discuție actualmente pe deplin deplinește aceste condiții dorite de ONU. Nici nu se antepronunță și nici nu încalcă legislația uh, ONU. Și întrebarea de ce să ne precipităm cu acest vot și să nu așteptăm până la începutul lui decembrie. În primul rând, să nu uităm că discuțiile care sunt prevăzute pe 3 și 4 decembrie la Geneva sunt primele de acest gen din ultimii 10 ani. Probabil că nu va fi și ultima întâlnire din acest proces. Acest proces va evolua și se va intensifica uh, între niște părți uh, foarte Uh, pe poziții foarte uh, diferite, opuse, se va încerca, deci, uh, apropierea acestor poziții pentru un acord reciproc acceptabil. Întâlnirea de pe 4 decembrie, după cum vă spuneam, este doar un prim pas în acest proces. A amâna lucrurile până la un acord mai clar Uh, s-ar putea să nu fie suficient pentru a ne uh, menține în cadrul uh, mandatului Parlamentului European, mandatului actual. În sfârșit, doamna raportor, doamna Lalond. Mulțumesc foarte mult. M-aș întoarce la procesul ONU și la trimisul domnul Kölle. A existat uh, rezoluția 2245, cred, din partea Consiliului de Securitate al ONU, referitoare la prelungirea misiunii MINURSO. S-a zis că această misiune își va prelungi activitățile cu șase luni și nu cu un an. O noutate înseamnă că lucrurile se vor accelera și va trebui să se găsească o soluție înainte de data de 30 aprilie. Iată de ce calendarul este așa de complicat. Pe de altă parte, am avut ocazia să ne întreținem cu reprezentanța ai domnului Coller și sper să-l întâlnim și pe domnia sa în curând. Noi trebuie să mergem cu această agenda de lucru până la capăt. Ni s-a spus că trebuie să vedem ce se va petrece pe 3 și 4 decembrie pentru a putea apoi să avem un vot la INTA. Dosarele de care discutăm sunt uh, bine compartimentate. Lucrurile mi se par clare. Și din ce am înțeles de la domnul Coller, și ei au efectuat niște misiuni la fața locului. Și cred că au tras cam aceleași concluzii ca și noi, și anume că există progrese foarte mari uh, de mediu, economice și care sunt în beneficiul populației locale uh, Uh, nu știu dacă sunt persoane care au fost aduse acolo pur și simplu, nu, e vorba de cei de la fața locului. Uh, pur și simplu, această evoluție economică este absolut uh, uluitoare și nu putem să uităm acest lucru și atunci este foarte important ca, ca virgulă, calendarul convenit să fie respectat. Apoi, ca reacție la ce a spus doamna Arena, da, trasabilitatea trebuie să fie cât se poate de strictă și strict implementată, să se știe foarte clar ce produse vin din Sahara de Vest. Și cred că aici nu va fi simplu să discutăm cu partea marocană, chiar ne vom război în legătură cu calendarul uh, preconizat și am încredere în comisie cum că până la urmă va reuși să îi înduplece pe marocani să se procedeze așa cum trebuie pentru o adevărată trasabilitate a acestor produse care provin din <clears throat> Sahara de Vest. În rest, ce să zic? Nu mai e nimic de adăugat. Cred că am reacționat la cele spuse, poate aș reacționa mai cu seamă la cele spuse de doamna Hautala Într-adevăr, în această misiune de constatare am fost uh, în trei. A venit și doamna Beghin cu noi, deci doamna Hautula și cu mine însămi. În această misiune, în cursul ei, cel puțin eu și Tiziana Beghin, nu am uh, simțit că ar exista probleme de securitate pentru populația locală. Am încercat să ne întreținem atât cu Polisario, Uh, și cu cei care susțin ca ONG-uri, ca și cu, uh, să zicem, uh, cei aflați de cealaltă parte a baricadei. Știu că, pe de altă parte, doamna Hautala s-a întreținut cu alte persoane din alte orizonturi. Cred și nu știu ce s-a petrecut pentru că uh, la Aiun s-a întâlnit doamna Hautula cu uh, niște persoane, dar noaptea, în timpul nopții, n-am înțeles foarte bine ce și cum, asta nu pot decât să presupun. Încă o dată, o astfel de astfel de dinamism uh, economic nu poate fi așa trecut cu vederea. Vom vedea ce se va petrece și la Geneva, dar lucrurile se vor precipita oricum pentru că avem uh, această scadență um, cu 30 aprilie. Uh, americanii uh, s-au săturat să aibă această forță uh, MINUSCO și vor face și ei un efort, așa cum vor face efort probabil și marocanii pentru trasabilitate, ceea ce înseamnă că probabil ne îndreptăm către un acord satisfăcător pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Oh, Heidi I want to explain. Deci, Heidi Autola ar trebui să ne explice ce a făcut la ceas de seară în taină. Am explicat deja pentru că am dorit ca această experiență să fie povestită în raport, dar mi s-a spus că este o observație de ordin privat și nu are nimic de a face cu misiunea. Dar vă pot spune că eu am înțeles foarte clar că aceste organizații din, ale societății civile care luptă pentru autodeterminare sunt hărțuite. Între miezul nopții și ora 2 dimineața am văzut cum forțele polițienești au oprit o mașină al cărei uh, șofer a fost uh, acuzat că nu uh, purta uh, centura de siguranță. I s-a confiscat uh, carnetul de șofer și așa mai departe. A trebuit să discutăm cu polițiștii în prezența unui număr foarte mare de mașini de poliție. Nu a fost o procedură neobișnuită dar, în orice caz, ideea este că raportul doamnei Lalonde e foarte părtinitor și o spun cu tot respectul pe care îl datorez. Nu conține nicio observație pe nici o chestiune care ar putea să fie sesizată cu un ochi așa puțin mai uh, activ și mai atent. Președintele, constat că există păreri divergente pe marginea acestui raport. Avem și un termen pentru amendamente, 7 noiembrie, deci, la ora 12. Fix la ora 12. Am încheiat cu această dezbatere în comun. 18. A, vă rog, dragi colegi. O observație scurtă din partea domnului Prus cu privire la uh, trialogul în curs. <coughs> Oui, monsieur le président, merci uh, très très rapidement. Uh, je crois pouvoir dire uh, sur Mulțumesc, domnule președinte, în ceea ce privește trialogul și Uh, screeningul investițiilor, vă pot spune că suntem în grafic, dar pentru a-i uh, liniști pe colegi, aș dori să le spun că asta nu înseamnă că ne abandonăm uh, prioritățile noi Parlamentul European. Am obținut un acord cu privire la clusterele 1 și 2, clustere care vizează mai ales arhitectura viitorului sistem de schimburi de informații și mai ales de cooperare în domeniul investițiilor străine. Și de altfel, mâine vom avea un nou trialog care va viza al treilea cluster și care va conține elemente cu privire la rolul Comisiei și tehnologiei infrastructurii strategice, proiectele pilot pe care le considerăm strategice. Cred că nu mă înșel dacă spun că avem schimburi rodnice și sper că ne apropiem de finalizarea negocierilor. Bineînțeles că mai rămân câteva hârtoape, puncte importante pentru Parlament și pentru Consiliu, deci, sigur, cred că negocierile uh, se desfășoară uh, în mod egal între uh, Parlament și Consiliu. Aș dori să mulțumesc Comisiei care se implică pentru găsirea de compromisuri și mulțumesc și președinția austriece cu care cooperăm strâns și eficace pentru a ajunge la un acord cât mai repede cu putință. Pentru că știm că pe marginea acestui text calendarul e foarte important. Mulțumesc, domnule președinte cum a evaluat Okay, no questions to Mr. Bruce. It's not the case. So I switch to point 20. It's any other business. Chestiuni diverse 20 nu, atunci următoarea reuniune 19-20 noiembrie. Thanks a lot. Have a nice evening. Thank you.